Stimați colegi, dacă toată lumea este prezentă în sală, vă propun să reluăm lucrările comisiei noastre în această după-amiază. Punctul 9 eh, pentru de pe ordinea de zi în această după-amiază prevede votarea electronică și v-aș ruga să facem o probă pentru a vedea dacă funcționează consolele noastre de vot. Deci, întrebarea pe care o supunem la vot, vă doriți o ceașcă de cafea în această după-amiază? Deci, vă rog, votați cu da sau nu. S-a deschis votul. Le vote est clos. S-a închis votul. A votat toată lumea. Se pare că uh, există trei persoane care își doresc o ceașcă de cafea în, în această după-amiază. Să punem deci la vot punctul 9, inițiativa cetățenească uh, Right to Water. Raportor este domnul Preda. D'accord, d'accord. Ok, c'est mon premier vote, donc euh, excusez-moi si je... <laughs> Este prima dată că uh, am condus un vot, vă rog să mă scuzați. Deci, amendamentul 25 nu este pentru. Împotrivă. Se adoptă, cred. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pot să vă propun să votăm în bloc de la 27 până la 33. De la 27 până la 33. Nu, se pare că nu sunt de acord colegii. Bun. Atunci, pentru 27, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu. Mă scuzați, mă scuzați, spune președintele, se respinge. Se respinge. Îmi cer scuze. 28. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că rezultatul este identic. Se respinge. 29. Pentru, împotrivă, abțineri. Același rezultat. Doriți să verificăm? De acord, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29, nu? Trecem la 30. Se pare că a fost o neînțelegere în grupul nostru, începând cu 26-27. Nu a fost foarte clar până la urmă ce s-a votat. Este posibil să reluăm votul? Este vorba despre amendamentele 27 și 28. Domnule uh, președinte, și eu am întârziat cu 30 de secunde. Doriți să reluăm votul pentru 27? Bun, atunci indicând intenția de vot, ridicând mâna, ce este pentru? Împotrivă. Cred că se respinge. Nu. Haideți să verificăm. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnule președinte, cred că este o mică problemă, pentru că acum avem o altă componență. Uh, au mai venit alți colegi, deci putem să ne oprim, să așteptăm să vină toată lumea de la PPE. Putem face o pauză? Eh, da, vreau să-i spun domnului Preda că problema nu e că există diferiți membri acum față de când s-a votat, ci că a existat o confuzie în grupul socialist. Și de aceea am cerut repetarea, pentru că a avut loc o confuzie. Rezultatul este clar. Diferența nu este de o persoană, ci de a fost o neînțelegere. Madame voti. Da, vă confirm că sunt cinci voturi diferență, nu un vot. cinci, cinci persoane. Allez, je, pro je propose, je propose qu'on passe au vote propun să trecem la vot. Nu sunt de acord cu argumentația domnului Preda, pentru că dacă avem același rezultat ca înainte, nu merită să reluăm votul. Non, je, je, c'est ma première. Da, cer scuze, este pentru prima dată că prezidez o asemenea sesiune de vot. Nu vreau să-i blochez pe unii și pe alții. Deci, suntem între noi. Trecem la 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Doriți să verificăm? Verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 29. Am adoptat deja 29, s-a votat. 30, trecem la 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Va trebui să verificăm. Vă rog să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul.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 abțineri, se adoptă. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57. Pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Verificăm. Verificăm 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 58. Pentru două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm bine. 59 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 retras, 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente, compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Doriți să verificăm? Nu. Bun, se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pour. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final. Va fi vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Le... Punctul 10. Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Capului Verde. Un singur vot, nu există amendamente, deci va fi un vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptăm. Foarte bine, mulțumesc. Când a spus interpretul că s-a deschis pentru vot, de fapt votul era închis, aș vrea ca atare să repetăm acest vot, pentru că nu am auzit momentul în care s-a spus s-a deschis votul.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 peut ajouter votre vote si vous le souhaitez. Dacă doriți, puteți să adăugați votul dumneavoastră. The problem is not socially, by transmission to children. 11, Trecem acum la punctul 11. Este vorba de inițiativele public-private în țările din afara Uniunii Europene în statele terțe. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la pagina 2, amendamentul oral, numărul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Da, 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25, 25 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 29. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 33, 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. 46 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaizeci și nouă pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și ultimul vot. Votarea rezoluției. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. <laughs> Pardon, 18. Bravo à notre... 18 voturi pentru, uh, niciun vot împotrivă, deci felicitări raportorului. Merci. Donc, euh, nous allons continuer. Mulțumesc. O să continuăm, dar înainte de a merge mai departe cu ordinea de zi, aș dori să primesc în numele nostru o delegație prezentă la comisia noastră în această după-amiază, 12 persoane de la centrele regionale multiactori care se află în spatele meu. Oui, chers collègues, continuăm notre ordre du Continuăm cu ordinea noastră de zi, punctul 12. Bugetul 2016, mandatul pentru trilog. Ca în fiecare an, munca noastră pe marginea bugetului Uniunii pentru anul viitor începe cu pregătirea pozițiilor generale pe care am vrea să le vedem integrate în mandatul negociatorilor Parlamentului European pentru trilogul Parlament-Consiliu-Comisie. Trilogul va începe în iulie. Arneliț este raportorul nostru pentru bugetul 2016 și o să-i dau cuvântul imediat pentru a ne prezenta proiectul de aviz pe marginea mandatului pentru trilog. Aveți cuvântul. Merci, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc uh, nu mă voi referi la fiecare aliniat al acestui aviz, la aveți în fața dumneavoastră, dar uh, voi insista asupra problemelor uh, mai importante. Ne aflăm aproape de jumătatea anului uh, și subiectul dezvoltare va fi abordat și la finele acestei săptămâni în Parlament, cu ocazia zilei ușilor deschise. În fața noastră se află și conferința pentru finanțare de la Addis Abeba, de asemenea conferința pentru climă de la New York. Uniunea Europeană se confruntă și cu cele mai recente catastrofe naturale care uh, trebuie să fie contracarate. În Siria, Irak, Sudanul de Sud, Africa Centrală, în Ucraina există uh, probleme, în Nepal de asemenea. Există situații uh, de criză umanitară care nu ne pot fi indiferente nouă ca europeni. Dorim să contribuim la înlăturarea acestor probleme. Ca atare, avizul este redactat în acest sens. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că asistența umanitară, ă, creditele de angajament și de plată trebuie să fie menținute la nivelul din anii anteriori. Nu putem să ne permitem ca în aceste domenii în care trebuie să fie ă, furnizați bani rapid, noi să ne încurcăm în ă, sume restante deci trebuie să existe posibilitatea pentru o reacție rapidă, pentru protecția împotriva uh, catastrofelor naturale. Pentru că adesea catastrofele naturale se datorează unor uh, condiții uh, proaste în ce privește protecția mediului. Conferința de la Paris eh, privind mediul înconjurător a dus la angajamente din partea statelor eh, industriale eh, de a suplimenta bugetul pentru protecția mediului și eu cred că și acești bani trebuie să stea la dispoziție în ce privește finanțarea asistenței pentru dezvoltare trebuie să respectăm procentajul de 0,7% din PIB pentru că 0,2% uh, uh, era stabilit pentru statele cele mai puțin dezvoltate, dar am discutat acest aspect și la plenara, în uh, perioada plenarei de la Strasburg. Aștept și punctele dumneavoastră de vedere, completările dumneavoastră, sunt dispus să le discutăm împreună și mulțumesc pentru atenție. Merci, cher collègue. Je vais donner la parole au rapporteur, à nos rapporteurs fictifs. Da, acum cuvântul uh, raportorilor din umbră. Domnul Zalar. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că anul bugetar 2016 va fi unul foarte important pentru că vom, va trebui să creăm uh, o imagine despre uh, claritate bugetară și adevăr bugetar în Uniunea Europeană. Se încheie un cadru financiar multianual anul viitor și există mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Uh, pe masa noastră de lucru doar din politica de coeziune și structură încă uh, și structurale încă din uh, perioada precedentă 2013 avem 20 de miliarde facturi neachitate, care trebuie să fie plătite din bugetul actual. Deci proiectele de finanțare ale Comisiei încă nu există Mă întreb cum vom rezolva problema N plus N plus în perioada fondurilor structurale uh, nu cumva o să apară noi uh, facturi neplătite din statele membre și din regiunile vecine pentru că uh, dificultățile deja sunt foarte mari și eu cred că la finele anului 2014 încă nu au fost accesate toate mijloacele financiare din fosta perioadă electorală. Apar noi poveri asupra bugetului, uh, trebuie să găsim soluții pentru ratele de finanțare, pentru uh, fondul structural, pentru uh, așa numitul plan Juncker și în același timp am fost de acord în cadrul votului pentru cadrul financiar multianual ca angajamentele până în 2019 uh, să fie cu 50 de miliarde suplimentare decât uh, mijloacele de plată propriu-zise. Ori uh, dacă există o asemenea discrepanță, nu știu dacă în 2016 statele membre nu Uh, vor mai insista uh, pe alte reduceri bugetare uh, în funcție de evenimentele de actualitate. Eu cred că din acest punct de vedere suntem într-o situație de-a dreptul absurdă, care devine din ce în ce mai absurdă. Avem facturi neplătite, avem obligații eh, nerespectate și în același timp ne dorim mai mulți bani eh, pentru viitor. Eu cred că în anul 2016 ar trebui să ne concentrăm eh, mai mult pe posibilitatea ca mijloacele financiare pe care le avem pentru asistență umanitară și asistență pentru dezvoltare care au fost înghețate conform propunerii comisiei până la urmă totuși să fie puse la dispoziție să nu fie transferate spre alte domenii pe de altă parte, eh, este anul european al dezvoltării și cred că trebuie să cumpănim foarte bine, cum am făcut-o și în legătură cu descărcarea de gestiune pentru anul 2013, săptămâna trecută la Strasburg, să insistăm ca uh, Fondul European de Dezvoltare să devină parte a integrată în bugetul Uniunii Europene. Trebuie să exercităm din acest punct de vedere o influență democratică noi ca membri ai Parlamentului asupra uh, Comisiei. Uh, toate celelalte uh, aspecte prezentate de raportorul Leeds pot fi considerate ca un fel de uh, statement politic, acel procentaj de 0,7% din PIB în favoarea uh, statelor în curs de dezvoltare uh, în cadrul politicii de dezvoltare pot fi virate, dar eu cred că în primul rând trebuie să ne asigurăm resursele pentru bugetul 2016 Asta trebuie să fie principala noastră preocupare și țineam să spun acest lucru și cu această ocazie. Dă parola. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportorul nostru a menționat cele mai importante puncte în proiectul de raport și mă bucur foarte mult că avem deja Uh, că ne-am pus de acord deja în ceea ce privește angajamentele UE și formularea respectivă și putem sublinia acest lucru aici. De asemenea, uh, necesitatea de a avea finanțare suplimentară pentru mediu este o obligație a UE și trebuie să respectăm acest lucru. Am o întrebare pentru domnul Liț. Unde am putea sublinia nevoia de responsabilitate și transparență a bugetelor de dezvoltare UE. Nu pretind că sunt expert în ceea ce privește angajamentele, uh, spre exemplu, pentru ajutorul deschis, pentru că există o tentativă internațională pentru a uh, arunca lumină asupra modului în care se, uh, se cheltuie fondurile contribuabililor pentru uh, fonduri de dezvoltare. Cred că acest lucru este un element cheie dacă vrem să ne convingem cetățenii că este nevoie să păstrăm acest buget uh, de, pentru ajutoarea de dezvoltare. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Guerrero. Eh, Mulțumesc. Aș avea de făcut două comentarii. Unul pentru a sublinia ceva ce deja a fost spus, și anume importanța bugetului 2016 în sine. Este anul în care va începe revizuirea perspectivelor financiare plurianuale și, într-o anumită măsură, acest lucru ar putea să uh, reprezinte calea pe care o vor urma bugetele anul, anilor următori. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l semnalez și care are legătură cu primul este că, în calitate de Comisie pentru Dezvoltare, ar trebui să încercăm să profităm de acest moment care este sau care a început cu criza din regiune. Ca o consecință a acestei crize și a summitului de șef de stat convocat în mod extraordinar pentru a aborda această problemă, au avut loc o serie de manifestări ale grupurilor politice din uh, Parlament, inclusiv am avut o intervenție a președintelui Schulz în acest Consiliu European și um, s-a spus că Parlamentul se va confrunta cu dificultăți pentru bugetul pe 2016 dacă nu se includ facilități financiare uh, adică pachete financiare mai largi care să permită un răspuns crizelor umanitare, cele mai dure cu care ne confruntăm la propriile granițe și cu cale sau altele mai îndepărtate cu care Uniunea Europeană și, în cazul nostru, Parlamentul ar trebui să dea dovadă de solidaritate. În momentul de față, atmosfera este mai favorabilă pentru propuneri bugetare legate de dezvoltare și asistență umanitară decât s-ar fi întâmplat cu câteva luni în urmă, când, să spunem, n-am fi avut niște situații așa intense cum au fost cele recente din, crizele recente din Mediterana. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Gerens. Mulțumesc, o să încep uh, acolo unde a terminat domnul Țelăr cu nevoia de a avea un, o bugetare a Fondului European de Dezvoltare și am vedea mult mai clar că am putea include acest fond în bugetul din anul 2016, având în vedere că nu avem cifre pentru Fondul European de Dezvoltare, ne mulțumim cu ce rămâne în bugetul european la departamentele pe care le, acolo unde avem competențele de supraveghere. Deci trebuie să vedem care este reacția europeană, reacția acumulată a statelor membre și a Comisiei. Având în vedere numărul mare de catastrofe care se produc uh, și tendința nu este de scăderea numărului de catastrofe, ci de creștere, atât ca număr cât și ca durată. Avem uh, probleme în Siria, avem cele trei țări lovite de Ebola, și vom avea nevoie de fonduri suplimentare, pe de o parte pentru a continua să tratăm boala și de altă parte, pe de altă parte pentru a relansa economia și pentru a investi în lupta împotriva sărăciei și în infrastructură, lucru de care vom avea nevoie. Îmi pun de asemenea întrebarea din ce credit vom finanța Uh, operațiunile de salvare în uh, Marea Mediterană, pentru că, din punctul meu de vedere, aceste uh, cheltuieli nu intră în categoria ajutor public pentru dezvoltare, pentru că ține de ajutor umanitar de urgență. Și dacă Uniunea Europeană vrea să facă un efort, ceea ce și face, uh, Întrebarea este de unde vom uh, extrage aceste fonduri și, în al doilea rând, dacă aceste fonduri vor fi suficiente sau dacă vom tripla, chiar dacă triplăm fondurile pentru a ajunge la nivelul uh, mare nostru, uh, sunt ele suficiente pentru a face față pericolului de naufragii în uh, Marea Mediterană. Și cred că ideea, întrebarea este dacă suntem destul de flexibili pentru a face față tuturor pericolelor cu care ne vom confrunta anul viitor. Pentru că n-aș vrea ca unul din motivele pentru care nu intervenim să fie că nu avem suficienți bani. Și aș uh, dori ca Comisia să ne răspundă la aceste câteva întrebări pe care le-am ridicat. Și o ultimă observație este o reacție la ceea ce a spus domnul Țeller, care a reamintit pe bună dreptate că nu au fost utilizate toate fondurile și în acest caz putem avea două atitudini. Fie aveam prea, multe, prea mulți bani în credite, ceea ce mi se pare destul de surprinzător, fie uh, Ă, cheltuim cu parcimonie fondurile de care dispunem. Și cred că mai degrabă a doua variantă este valabilă. Și aș vrea și aici clarificări din partea Comisiei. Nu în cele din urmă, vreau să știu dacă îmi poate spune cineva dacă există în continuare uh, discrepanțe între creditele de angajament și creditele de plată și care ar fi aceste discrepanțe. Mulțumesc. Mulțumesc. Dăm atunci cuvântul Comisiei. Domnul Carlo Hedge și domnul Marco Panigalu. Vous avez la parole. Ok, să. no, je, je voudrais me... Aș vrea să-mi cer scuze pentru că eu am sosit cu întârziere. Și întrebarea domnului Gherenț se adresează mai degrabă colegului meu, pentru că, așa cum a menționat și domnia sa, este mai degrabă ajutor de urgență. Ceea ce voiam să spun uh, în ceea ce privește fondurile neutilizate, cred că trebuie să se facă distinția, într-adevăr. Nu cred că mm, o cheltuim cu zgârcenie, dar uneori avem proiecte care dau greș, avem uh, proiecte care nu își ating scopul și uneori, în anumite țări, există crize care fac ca ajutorul de dezvoltare să nu poată fi acordat și în acel moment suntem obligați să eliberăm fonduri. Cred că mai degrabă asta este explicația. Sunt uh, sume destul de puțin importante, dar este foarte adevărat că se poate întâmpla. Cred că asta este, uh, acesta este singurul lucru pe care îl pot spune pe această temă. Mulțumesc, domnul Panigalo. Este prezent? Pardon, oui, madame. Nu, îmi cer scuze, doamna Hautala. Mulțumesc, n-am vrut să intervin încă o dată, dar aș fi curioasă să aud din partea Comisiei cum funcționează ajutorul deschis și alte inițiative. Nu știu dacă mă ascultă Comisia în acest moment. S'il Hautala, Doamna dacă puteți să reluați întrebarea. Da, mulțumesc, domnule președinte, sunteți foarte amabil. Uh, aș vrea să uh, aud din partea Comisiei uh, progresele înregistrate în ceea ce privește ajutorul deschis și alte inițiative pentru ca finanțarea de, pentru dezvoltare să fie mai transparentă și mai uh, uh, ușor de înțeles de către public. Într-adevăr, în uh, cadrul transparenței și al inițiativelor IATI, uh, Comisia a avut o contribuție importantă. Am avut un program care, pe care îl publicăm lunar pe site-ul uh, nostru date legate de ajutorul de dezvoltare. Participăm de asemenea și la alte inițiative și la publicarea tuturor datelor noastre la OCDE. Tocmai aici am terminat uh, raportul pe 2014 și uh, datele RS++ pe care uh, trebuie să le transmitem către OCDE vor fi transmise în timp util. Există niște criterii și Comisia în primii ani nu se situa prea bine în clasament, dar am făcut uh, eforturi mari și am publicat toți beneficiarii, am publicat toate contractele și toate aceste date și cred că acum chiar suntem în topul donatorilor care își publică datele. Mulțumesc. Domnul Panigalu a venit pentru a răspunde și domnia sa la întrebările domnului Gheanț. Yes, good afternoon. I'm Marco Panigalli. Uh, da, bună ziua, sunt de la DG Eco. Îmi pare rău, am fost la Comisia pentru Bugete. Uh, pentru că s-au discutat plățile și avem două transfere importante legate de criza din Ucraina și de Sudanul de Sud. În ceea ce privește bugetul pentru ajutor umanitar, după cum știți, anul trecut ne-am confruntat cu un an foarte dificil și am avut nevoie de consolidări pentru că am avut întârzieri mari la plată, plăți care trebuiau să fie făcute, dar nu au fost făcute din cauza lipsei fondurilor. Linia noastră roșie pentru bugetul 2015, care, se, care este la fel cu cea pentru bugetul 2016, este că pentru a face față diverselor crize, pentru că, după cum știți, avem deja patru crize de nivel 3, Siria, Irak, Sudanul de Sud și Republica Central Africană, trebuie să avem măcar un nivel de uh, credite de plăți, uh, cel puțin la nivelul angajamentelor, dacă nu chiar mai mult. Și dacă putem face acest lucru pentru 2016, putem încheia anul fără să înrăutățim situația plăților. Dar asta nu ia în calcul diversele evenimente care ar putea apărea în cursul anului. Acest lucru se aplică și capitolului 23 pentru ajutor umanitar și rezervei pentru ajutoare de urgență și este extrem de important ca și pentru ajutoarele de urgență să avem suficiente credite de plăți. Anul trecut a trebuit să amânăm pentru că acum cu noul CFM putem uh, Uh, transfera din anul N în anul N plus 1 uh, fondurile neutilizate. Și atunci a trebuit să transferăm 197 de milioane, dar doar în angajamente. Deci asta înseamnă că în 2015 am avut 500 de milioane în credite de angajament, dar doar 115 în credite de plăți. Și tocmai de aceea procedura bugetară pe 2016 trebuie să aibă ca linie roșie măcar un nivel de plăți egal cu nivelul de angajamente, mai ales în uh, ajutoarele de urgență. Am avea nevoie, de fapt, de fonduri mai multe pentru a rezolva și discrepanța, dar măcar la egalitate ar fi bine. Nu știu dacă am răspuns la întrebările specifice, dacă nu, vă stau la dispoziție pentru informații suplimentare. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Gheorenț. Cum vom onora angajamentele luate la ultimul Consiliu European cu privire la situația umanitară din Mediterana? Ce linie bugetară va fi folosită și ce, care va fi dimensiunea efortului? Am să-i dau cuvântul domnului Zeller. Da, sigur. Am auzit că asistența macrofinanciară pentru Ucraina necesită 1,8 miliarde de euro și uh, ne așteptăm, uh, cunoscând situația financiară a Ucrainei, că această solicitare nu va fi ultima deci eh, m-aș întreba și eu din ce linie bugetară se va finanța mm, această solicitare. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină. Thank you very much, um, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește criza din Ucraina, mă pot referi la sistemul, la asistența umanitară care vine de la bugetul umanitar. Cum am spus la începutul intervenției mele, mai oferim un plus de 15 milioane din rezerva de urgență. Transferul bugetar a fost acceptat ieri la, în cadrul Comitetului Bugetar în Consiliu și astăzi și în Coreper și săptămâna viitoare în Consiliu. Deci COBU, Comitetul Bugetar, sperăm va adopta astăzi această propunere. În ceea ce privește celelalte instrumente, nu vă pot spune, pentru că în ceea ce privește asistența macrofinanciară trebuie să discut cu colegii din DG fiind responsabili de acest instrument. În ceea ce privește însă capitolul umanitar, Asta pot să vă spun. Domnul Gheorenț, încă o dată. Oui, euh, je ne veux pas rendre Da, nu vreau să îngreunez lucrurile pentru reprezentantul comisiei, căruia și mulțumesc pentru răspunsurile oferite, dar am putea primi niște cifre concrete la, ca răspunsuri la întrebările pe care vi le-am pus? Ar fi interesant, cred, pentru, doamna raportor, pentru domnul raportor și pentru toată lumea. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Deva acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru comisie și pentru noi toți. În ultimii ani am avut impresia că politica de vecinătate cu țările foarte învecinate nouă și angajamentele pe care le avem față de regiunea de est nu țin de bugetul de dezvoltare. pentru uh, ACP, America de Sud și așa mai departe. Să înțeleg că acum toate lucrurile sunt în aceeași oală și luăm bani dintr-un loc, bani care ar trebui să meargă în Nepal sau în Africa sau în altă parte pentru a încerca să ajutăm Ucraina? Asta spuneți? Când s-a luat decizia respectivă? Că o să luăm bani de la bugetul de dezvoltare uh, și s-a folosit pentru cealaltă parte. Mulțumim! Comisia, dacă doriți să dați un răspuns. În ceea ce privește finanțarea politicii de vecinătate din bugetul de dezvoltare, cred că este destul de clar. Ați vorbit despre țările din Africa. Acestea țin de țări care sunt deservite din Fondul European de Dezvoltare. Intervenție fără microfon din sală. Bun, atunci dau cuvântul uh, lui Marco, spune reprezentantul Comisiei. În ceea ce privește asistența umanitară, nu ne abatem de la ce am hotărât la începutul anului Avem o decizie care acoperă anul bugetar. Avem diferite segmente și avem și o rezervă operațională care se ridică la 176 de milioane și care este folosită pe durata întregului an pentru a acoperi noile crize uh, neașteptate, bruște, cum ar fi cea care s-a întâmplat în Nepal cu cutremurul, sau pentru înrăutățirea altor crize. Însă nu modificăm destinația fondurilor care sunt deja alocate în uh, deciziile noastre referitoare la nivel mondial. Ce facem este fie creștem uh, fondurile alocate pentru crizele în derulare sau folosim rezervele operaționale pentru a acoperi noile crize, dar nu schimbăm. Ce s-a întâmplat anul trecut dacă mi-amintesc eu corect, este că pentru bugetul pentru ajutor umanitar a trebuit să luăm fonduri în credite de plată din alte programe. Practic, într-un fel, am împrumutat din alte programe. Programele, de exemplu, gestionate de DG DEFCO, pentru a acoperi lipsurile care s-au creat în bugetul umanitar. Am început, să nu uităm, 2014 cu 560 de milioane întârzieri la plată, care reprezintă peste jumătate din bugetul anual de GDECO și, datorită Consolidărilor ce au avut loc pe durata anului prin transferuri individuale, globale și bugetul rectificativ, am început 2015 cu niște întârzieri gestionabile de cam 150 de milioane. Un nivel ridicat, dar totuși mai ușor de gestionat. Mulțumesc! Mulțumim Comisiei pentru aceste răspunsuri clare. O să dau cuvântul raportorului pentru a trage concluziile acestei discuții. Domnule Liț. Herzlichen Dank. Mulțumesc pentru punctele de vedere exprimate. Aștept uh, colaborarea noastră. Doamna Hautala mi-a adresat o întrebare în legătură cu problematica Open Aid pe care să o introducem în asistența socială. Uh, noi am întrebat la întâlnirea noastră cu comisarul Mimița în legătură cu această problemă și uh, s-a spus că trebuie uh, evaluat uh, cadrul financiar multianual pentru a vedea dacă acest aspect poate sau nu să fie uh, implicat uh, în acest domeniu. Trebuie să vedem care vor fi instrumentele financiare de care Comisia dorește să se servească Uh, să vedem dacă va mai exista posibilitatea de a majora puțin bugetul pentru dezvoltare. Întrebarea care a fost adresată uh, de mai mulți colegi, uh, din ce linie bugetară vor fi finanțate proiectele legate de problematica refugiaților și pe, în Mediterana și de combatere a fluxului migrator mi se pare că situația actuală um, bugetară uh, și fondul de rezervă constituie o problemă. Deci toată problema rezervei bugetare trebuie să fie regândită din uh, punct de vedere al uh, problemelor care au apărut în uh, actualitatea europeană. Să vedem cum se pot obține bani nu neapărat prin transferuri dintr-un uh, capitol bugetar în altul. Comisia și Parlamentul ar trebui să găsească o soluție și să facă un pas um, inclusiv în ce privește cadrul financiar multianual. Iar uh, în ce privește viitoarea perioadă legislativă, sigur că este de dorit să nu mai existe facturi neachitate. Oui, monsieur le président, euh... Da, domnule președinte având impresia că, urmărind mișcările reprezentantului comisiei, că era pe punctul de a-mi da un răspuns la întrebare. Asta mi se părea din atitudinea dumneavoastră. Dumneavoastră i-ați mulțumit pentru răspuns, dar eu avem impresia că mai vrea să adauge ceva. Lucru care a fost afirmat și de raportor în ceea ce privește originea fondurilor care vor fi necesare pentru a combate amenințarea aceasta cu naufragiu în Mediterana. De unde vine, vin aceste fonduri? Uniunea Europeană face aceste propuneri fără acoperire sau avem totuși un temei uh, solid pe care se bazează propunerile Comisiei? Oui, monsieur. Domnul Deva, domnule președinte, nu vreau să prelungesc discuția, dar aș vrea să-l rog pe distinsul nostru raportor să analizeze posibilitatea prevenirii pentru a reduce, redu, pentru a reduce aceste riscuri. În unul dintre rapoartele mele privind Nepalul am prevăzut acest cutremur și am spus că mulți oameni vor muri și nu s-a întâmplat nimic. Am spus de asemenea că acest cutremur va crea niște lacuri artificiale și au fost create 400 de astfel de lacuri artificiale um, care au fost afectate de cutremur. Mii de oameni s-au unecat, au murit și nimeni nu face nimic. Prim-ministrul Nepalului a venit aici alți oameni și le-am spus, pentru Dumnezeu, faceți ceva. Sunt pe o linie Uh, sunt într-o zonă afectată de cutremure și uh, trebuie să ia în considerare acest lucru. Eu am subliniat toate aceste aspecte și totuși nu s-a făcut nimic. Acum, la fel se întâmplă și cu un Mediterana, unde se scufundă tot timpul bănci, bărci. Trebuie să facem ceva. Trebuie să avem politici care să prevină catastrofe Uh, catastrofe care pot fi împiedicate. Mulțumim domnului Deva. Comisia, foarte repede, dacă doriți să oferiți un răspuns la întrebarea domnului Gorenț. Uh, yeah, I, I come back to... Bun, revin la întrebare, pentru că, într-adevăr, nu am dat un răspuns așa de concret. Am spus că nu am detaliile, dar că vom reveni și vă vom transmite un răspuns în scris. După cum știți, în ceea ce privește crizele de această dimensiune trebuie să avem o coordonare a eforturilor. De exemplu, am spus că pe 27 mai va avea loc o altă întâlnire în care se vor discuta toate aceste lucruri pentru a vedea cum putem răspunde crizei, crizelor din această parte a lumii. Deocamdată nu vă pot da răspunsuri pentru că, concrete pentru că nu am datele. Trebuie să contactez uh, colegii în care lucrează în mod direct. Mulțumesc, încheiem aici această discuție. Nu văd că nu. Eu am înțeles spusele reprezentantului Comisiei în felul următor mijloacele financiare destinate asistenței uh, în situații de catastrofe naturale sau de ajutor umanitar ar fi fost uh, practic epuizate încă în anul trecut și că a existat uh, un gol care a trebuit să fie acoperit din alte capitole. Da, lucrurile, ă, dacă așa stau, ă, nu ă, sunt încurajatoare pentru că acum Consiliul a luat decizii care vor afecta bugetul Parlamentului European. Dacă ia asemenea decizii, trebuie să găsească și soluțiile de finanțare ale acestor măsuri. Deci, eu cred că până la urmă bugetul european uh, va fi atât de supra-solicitat din toate direcțiile, încât uh, mijloacele de plată care ar fi fost necesare pentru uh, obligațiile asumate vor fi insuficiente. Mulțumesc că vom încheia aici discuția pe acest punct. Dacă domnul Zeller vrea să continue discuția cu Comisia, o poate face ca să nu mai prelungim discuțiile pe acest punct în plen, dacă sunteți de acord. În ceea ce privește Comisia Bugete, calendarul ne obligă să supunem acest proiect de aviz în vot în Comisia noastră pe 1 iunie. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 mai la prânz, poi mâine. Cam asta avem de spus în ceea ce privește această discuție. Propun deci să trecem la punctul 13 a ordinii de zi. Răspunsul umanitar la cutremurul din Nepal, care deja a fost abordat de colegul Deva la punctul anterior. În momentul de față există o problemă cu situația umanitară din Nepal și răspunsul dat de Europa la această criză. Un cutremur foarte puternic de pe 25 aprilie și replicile sale. După cum știți, seismul devastator a dus la 7.000 de morți și 16.000 de răniți într-o țară mică, foarte săracă. Încercăm să consolidăm capacitățile de răspuns la această tragedie care afectează Nepalul, mai ales că Nepalul este o țară emblematică pentru planul de acțiune în regiunea Uniunii Europene. Salutăm anunțul Comisiei de a debloca un pachet inițial de 3 milioane de euro și activarea serviciului Copernicus, PMS, Serviciul European de Cartografiere Rapidă, pentru gestionarea situațiilor de urgență, pentru a oferi sprijin operațiunilor de asistență. Avem alături de noi pe doamna Suzan Malon, șeful unitate Asia, America Latina, Caraibe și Pacific, în cadrul DGECO, Direcția Operațiunilor Umanitare și Protecție Civilă. În principiu nu avem mai mult de o jumătate de oră astăzi, așa că am să-i dau de îndată cuvântul pentru o scurtă introducere de 5 minute referitoare la situația și la răspunsul dat de Uniunea Europeană la uh, situația din Nepal. Doamna Malon, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. După cum tocmai ați spus, cu tremurul foarte sever care a afectat uh, partea centrală a Nepalului pe 25 aprilie a avut consecințe umanitare grave și uh, numărul uh, morților și uh, al răniților în continuare crește cu cât devin mai accesibile mai multe zone. 700, 7650 de persoane au murit și peste 16.000 de persoane au fost rănite. Aceste cifre probabil că vor fi modificate în sus. Uniunea Europeană, întreaga comunitate europeană a reacționat foarte uh, repede la solicitarea de sprijin internațional al Nepalului. Comisia Europeană a alocat 3 milioane imediat, iar comisarul Stilianidis, vizita din Nepal, a plusat, punând la dispoziție încă 3 milioane uh, deci 6 uh, milioane euro sunt suma pe care Uniunea Europeană uh, pune la dispoziție în calitate de asistență și banii previn din resursele operative pe care uh, Direcția Generală Ecole avea pentru anul acesta. Până acum, uh, experți în probleme de asistență umanitară s-au uh, deplasat într-acolo la Kathmandu. Uh, existat și o activare a mecanismului de protecție civilă pentru că experți ai Uniunii Europene pentru protecția civilă s-au deplasat în Nepal și uh, există asistență inclusiv pentru societățile civile oferite de acest corp de eh, asistență civilă. Comisarul specializat a vizitat Nepalul eh, din 30 aprilie până în 2 mai. A avut loc această vizită, s-a întâlnit cu persoane care au avut de suferit, s-a întâlnit cu oficialități, iar rezultatul acestei misiuni a fost că uh, trebuie acordat o asistență cât mai uh, rapid cu putință și S-a solicitat de asemenea în uh, dialog cu reprezentanții guvernamentali ca uh, procedurile vamale să fie simplificate pentru ca ajutoarele să poată să intre mai ușor în țară. Și Națiunile Unite au uh, făcut o estimare a necesității. 450 de milioane de dolari americani ar urma să fie acordați pentru o perioadă de trei luni acest uh, apel uh, urmează să fie detaliat în perioada următoare, în momentul în care vor exista evidențe mai clare asupra necesităților din diferite sectoare. Comisia a identificat necesitatea de a furniza adăposturi da de urgență, medicamente, logistică uh, în acest sens. Aici, asistența umanitară decisă de Comisie um, va fi um, afectată. Este uh, mai ales necesară uh, ca în zonele rurale să fie furnizată uh, această asistență. Logistica, după cum știți, s-a mai vorbit, este o provocare. Uh, zonele rurale încă sunt greu accesibile uh, pentru că multe drumuri încă nu au putut să fie folosite iar pentru a furniza cât mai rapid ajutoarele umanitare în aceste zone. Există personal care lucrează în acest sens în diversele regiuni. Există probleme și pe aeroportul din Kathmandu în clipa de față, pentru că uh, numărul avioanelor care solicită aterizare este foarte mare. Uh, Uh, răspunsul nu poate fi uh, corespunzător în clipa de față, dar există un centru de distribuție a ajutoarelor uh, umanitare care funcționează deja uh, pe aeroportul din Kathmandu. Probabil că în zilele următoare uh, se vor uh, clarifica și problemele legate de procedurile vamale, de asemenea procedurile legate de acordarea vizelor pentru străinii care vin cu ajutoare. Coordonarea distribuția ajutoarelor umanitare uh, se pare că funcționează mai bine, că s-au uh, învățat lecțiile din experiențele trecute. Deci noi suntem mulțumiți de modul în care Nepalul uh, colaborează. Comisia a invitat, Comisia dumneavoastră a invitat reprezentanții Comisiei Europene să vă prezentăm și rezultatele legate de răspunsul nostru vis-a-vis -vis de eh, Vanuatu. Și în eh, legătură cu acesta putem spune că eforturile noastre eh, au dus la rezultate, iar din 2001 până acum 18 milioane de euro au fost afectați inclusiv pentru Nepal. Uh, sigur că s-a vorbit aici și despre necesitatea de a preveni uh, asemenea catastrofe naturale. Exista uh, teama că o să se ajungă la un cutremur de asemenea proporții în Katmandu și împrejurimi. Iar noi am susținut serviciile uh, de asistență medicală de urgență care să fie pregătite pentru situații ca acesta și pentru managementul unui mare număr de uh, victime de răniți. Lucrurile au funcționat destul de bine. Am uh, colaborat cu o mie de persoane din rândul personalului medical din Kathmandu care să poată să uh, reacționeze în situații ca uh, cea despre care vorbim. Ce este în clipa de față important, inclusiv în ce privește în faza de uh, recuperare este să încercăm să reducem la maximum riscurile, să acționăm preventiv. Politicile de guvernanță, din acest punct de vedere, trebuie să integreze preocupările pentru ca și reacțiile să poată să fie rapide. Nepalul uh, este pentru noi un partener de colaborare de mulți ani. Uh, Agenția ECO uh, întreține relații de mulți ani cu Nepalul și eforturile noastre acum sunt sporite pentru planul de acțiune de înlăturare a efectelor tremurului. Deci, în clipa de față facem o uh, analiză uh, a impactului post-catastrofă. Președintele. Voi da cuvântul acum uh, raportorului nostru permanent pentru asistență umanitară, domnul Guerrero. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru informațiile furnizate și domnul Deva și eu am făcut o vizită de lucru a Parlamentului European cu aproximativ trei ani în urmă. Nu mai rețin exact data acestei da- deplasări. Am avut întâlniri cu autoritățile Uh, era o uh, mare probabilitate ca la un moment dat un cutremur de asemenea proporții să se producă. Sigur că uh, Există uh, în clipa de față în continuare probleme de a ajunge în zonele afectate de cutremur. Încă nu uh, există cale de acces. S-ar putea ca numărul victimelor să crească în zilele următoare, pentru că este vorba de o zonă muntoasă și s-ar putea întâmpla ca nevoia de asistență umanitară să sporească în perioada imediat următoare. Dacă vorbim despre asistență uh, medicală, despre asistență logistică, sunt uh, mulțumit de informațiile care ne-au fost furnizate până acum. Ar, aș vrea uh, să mă refer însă și la uh, traficul de, de tinere în Nepal, pentru că până la 10.000 de uh, fete tinere în Nepal sunt traficate pe an. A frenar las consecuencias. Eh, Și cred că incrementarse como consecuencia. Eh, trebuie să fie contracarat acest fenomen eh, pentru că s-ar putea ca el să se exacerbeze ca urmare a cutremurului. Nos a sobre... Informațiile pe care ni le-ați oferit în ceea ce privește răspunsul medical și răspunsul imediat legat de vizita comisarului. Cred că sunt motivele pentru care Uniunea Europeană și Parlamentul trebuie să se declare mulțumiți, deși răspunsul nostru va fi un răspuns limitat întotdeauna la o criză de astfel de dimensiuni. Merci, cher coleg. Mulțumesc, stimate coleg. Îi dau cuvântul doamnei Hoibuș. Mulțumesc, mulțumesc și raportorului eh, și prezentării în legătură cu acest eveniment tragic. Aș avea și o întrebare. Eh, eh, coordonarea am văzut că funcționează bine, dar un lucru care nu este clar este reprezentat de accizele pe ajutor guvernul nepalez n-ar putea să facă ceva în acest uh, sens, pentru că n-are absolut nicio logică din punctul nostru de vedere. Sigur că și despre costuri putem să vorbim, dar uh, de fapt nu vrem să întârziem foarte mult în reacția noastră. Uh, trebuie ca și Parlamentul să dea un semnal în ce privește o reacție rapidă. O altă chestiune pe care am observat-o, situația din Kathmandu eh, se pare că se normalizează încet încet, dar eh, în satele de munte situația este în continuare foarte gravă, nu există eh, peste tot acces înspre aceste sate montane. Care este situația din acest punct de vedere? Îi dau cuvântul și colegului nostru Zelen. Sunt foarte mirat când aud că ar fi funcționat bine coordonarea distribuției ajutoarelor. Păi asta înseamnă că toate relatările martorilor de la fața locului um, sunt contrazise de ce ni se spune aici. Um, și mass media a informat că guvernul pare a fi totalmente neajutorat, că distribuirea uh, ajutoarelor nu a fost bine coordonată, fiecare a încercat să își planteze propriul uh, drapel pe uh, grămada de uh, ajutoare sosite, se călcau oamenii pe picioare pe aeroport, dar nu se reușea distribuția spre cei care aveau cea mai mare nevoie. Și eu am vizitat aceste locuri uh, până sus în uh, Tibet și știu că uh, um, străzile de acolo, șoselele nici nu merită denumirea de șosea dacă aplicăm uh, criteriile europene, dar uh, dacă așa era înainte de cutremur, îmi imaginez uh, cât de greu accesibile sunt acum localitățile mai îndepărtate. Deja primele echipe de uh, ajutorare, de salvare, pleacă pentru că uh, nu au reușit să intervină. Dacă uh, distribuim acum bani, uh, banii nu pot fi mâncați, banii nu pot fi băuți. Ce se întâmplă însă cu oamenii care acum sunt expuși unei perioade în care ploile devin uh, un fenomen cotidian, oameni răniți care nu au medicamente. Eu înțeleg că banii pe care îi punem noi la dispoziție intră în bugetul guvernului, uh, dar mi se pare că nu este un partener demn de încredere acest guvern din Nepal. Nu mi se pare că este în stare să facă față unei asemenea catastrofe. Și nu este vorba doar de o asistență ad hoc. Nepalul s-a aflat într-o situație în care începea să se întrezărească o dezvoltare economică. La Kathmandu am putut vedea că ă, mai ales ă, investitorii din India încearcă să înceapă afaceri aici. Acum se pare că distrugerile provocate de cutremur sunt un pretext pentru a rade de pe fața pământului cartiere întregi, care erau cartiere tradiționale, pentru ca după aceea să se construiască clădiri moderne. Eu cred că uh, nu a trecut mult de când uh, Nepalul uh, a fost confruntat cu un război civil, nici rezultatele ultimelor alegeri nu au fost foarte convingătoare că această zonă este pacificată. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul următorului coleg. Mulțumesc și eu pentru aceste informații. Colegele Hoibuch și Zeller deja au pus întrebări legate de uh, problemele care apar la vamă. Și în presa noastră s-a spus că există o mare nemulțumire pentru că se pare că acum ajutoarele financiare internaționale, care se cifrează la multe milioane, uh, Uh, intră în fonduri uh, private, inclusiv în buzunarele premierului. Deci uh, eu mă întreb dacă lucrurile stau chiar așa. Iar dacă noi acordăm o asistență financiară, care sunt condițiile pe care le punem? Mulțumesc că îi dau cuvântul domnului Gărenț. Mulțumesc, domnule președinte. În cazul unei asemenea catastrofe, uh, unei catastrofe cu asemenea uh, dimensiuni, există uh, câteodată un exces de ajutoare umanitare. Poate că asta s-a întâmplat și la aeroportul din Kathmandu. Uh, inițial. Sigur că e mai bine să fie o prezență internațională prea puternică decât una prea slabă. Dar o altă observație care uh, este legată mai ales de uh, o perspectivă mai îndelungată. Care va fi consecința, impactul acestei experiențe pentru programarea uh, comisiei, pentru că domnul comisar Mimicea ar trebui ca odată pentru totdeauna să analizeze vulnerabilitatea persoanelor care sunt amenințate de o asemenea catastrofă noi am putut constata că majoritatea victimelor provine din straturile cele mai sărace ale populației. Deci acolo este cea mai mare vulnerabilitate. Deci uh, oamenii au fost loviți de uh, pietre care uh, au căzut de pe munte, de acoperiți de noroi tocmai pentru că locuințele lor nu erau unele rezistente. Deci ce putem face pentru țările în care există asemenea probleme? Și eu cred că și Comisia trebuie să reflecteze asupra acestor aspecte pentru uh, reacțiile viitoare. Mulțumesc, îi dau cuvântul și colegului Deva. Mulțumesc, domnul Gărenț. Ca de obicei, a pus degetul pe rană. Uniunea Europeană sigur că încearcă să facă uh, tot ce poate. Avem o agenție eficientă ECO, trebuie să fim mândri de ceea ce ECO face, pentru că a avut rezultate foarte bune și în trecut. Dar uh, sigur că încercăm să uh, îi ajutăm imediat pe uh, oamenii din Nepal care au nevoie de asistență ce se va întâmpla după aceea. După aceea plecăm și uh, așteptăm uh, următoarea catastrofă. Eu cred că trebuie să plecăm de la acest dezastru natural pentru a încerca să uh, îi pacificăm pe acești oameni care se uh, luptă între ei de decenii. Uh, țara aceasta uh, are suficiente resurse um, au existat însă uh, um, un impas în domeniul energetic, deși există uh, până la urmă atâtea râuri care uh, ar putea să fie uh, transformate în sursă de energie electrică. Din păcate există interese politice mărunte care nu încearcă să adune la un loc eforturile populației ar trebui să folosim ocazia pentru a crea un parteneriat real în scopul dezvoltării. Eu uh, cred că toate construcțiile care au fost șubrede și care se aflau foarte aproape de falia cu tremurului ar trebui să dispară. Nu mă refer aici la uh, construcțiile tradiționale. Ar trebui uh, ca acum să se refacă aceste clădiri care să fie rezistente la următoarele cutremure, iar japonezii, chinezii știu cum se realizează asemenea clădiri. Noi suntem parteneri și cred că uh, trebuie să dialogăm cu uh, oficialitățile cu partidele politice, să creăm un parteneriat pentru dezvoltarea Nepalului, pentru depășirea acestui moment, așa cum foarte corect a spus și Charles Goertz. Mulțumesc, domnule Deva. O să-i dau cuvântul acum Comisiei. Domnul Lorenzini și de la ZAE Doamna Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a oferit 16,6 milioane de euro ca sprijin financiar după cutremurul din Nepal. Această asistență va fi oferită sub formă de sprijin bugetar Plata a fost făcută ieri și ar trebui să ajungă în conturile guvernului nepalez astăzi. Este sprijin financiar rapid, care este expresia solidarității noastre cu poporul nepalez. Dar guvernul este cel care trebuie să se ocupe de reabilitarea pe termen lung. În următoarele zile discutăm deja la Kathmandu și la Bruxelles despre modalitățile de evaluare a necesităților post-dezastru. Dar va fi nevoie de câteva săptămâni înainte ca rezultatul să fie cunoscut. Până atunci, Comisia va crește uh, suma pentru uh, programul de nutriție implementat de UNICEF. Acoperirea geografică va fi extinsă și la regiunile afectate de cutremur. În ceea ce privește schimbările climatice și gestionarea dezastrelor, toate aceste dimensiuni vor fi incluse în programul financiar 2014-2020, ajungând la o sumă de trei ori mai mare decât a fost alocată Nepalului în uh, conformitate cu uh, vechiul acord. Avem trei sectoare, educație, descentralizare și guvernanță și democrație, care vor fi incluse și pe lângă sensibilitatea uh, de gen și rezolvarea conflictelor, vom introduce și uh, pregătirea pentru dezastre. Programa școlară Programul pentru educație va finanța și școlile. Nu avem experiență foarte mare în acest domeniu, dar vom lucra cu uh, alte agenții și instituții care au mai multă experiență decât noi. Este prevăzut de asemenea să avem formare în școli și în comunitățile rurale, în școli nu doar pentru elevi, ci și pentru asociațiile de părinți și pentru profesori. Deci, deocamdată cam atât. Acum avem o conferință video cu Katmandu pentru a discuta modalitățile de a realiza această evaluare post-dezastru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Fernandez din partea SAE este aici? Da, sunt aici. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Voiam doar să finalizez imaginea uh, descrisă de colegul meu în Nepal. Uh, ne-am coordonat foarte clar uh, în New Delhi. Am avut uh, coordonare consulară pentru că în momentul respectiv existau mulți turiști europeni în Nepal. Acum au mai rămas doar 50 de cetățeni europeni care încă nu au fost găsiți. Uh, deci uh, sunt uh, oameni care, despre care se spune că erau în Nepal la momentul uh, cutremurului, dar cu care nu s-a stabilit încă legătura, deci sunt dispăruți deocamdată. Înțeleg că există și 14 decese în rândul cetățenilor europeni. Deci, cum spuneam, a fost o coordonare foarte strânsă la nivel european și cu țările terțe am ținut legătura cu India, China, Rusia și Statele Unite și uh, alte țări care aveau cetățeni în Nepal și încercau să le, să-i uh, evacueze. De asemenea, am avut coordonare strânsă și cu ECO pentru că avioanele folosite pentru ajutoare au fost utilizate și pentru repatrierea cetățenilor europeni. Și am lucrat și cu parteneri din uh, țări terțe, cum am spus. Uh, da, sunt de acord cu ceea ce au spus uh, mulți deputați în ceea ce privește acțiunile pe termen lung. Noi lucrăm cu colegii de la ECO și de la dezvoltare pentru a avea o abordare cât mai cuprinzătoare față de Nepal. Înainte de cutremur știți foarte bine că Nepal era într-o, într un într într un proces de tranziție politică foarte delicat. Și acum toate eforturile se concentrează asupra reconstrucției, dar trebuie să nu uităm și imaginea de fond. Nepalul are nevoie de uh, dezvoltare economică și de o strategie. Această dezvoltare economică fiind inexistentă din cauza uh, luptelor politice dar uh, lucrăm strâns cu partenerii internaționali și cu guvernul pentru a încerca cu elementele pe care le avem, cu acordul care a fost discutat aici și cu domnul Deva cu ceva timp în urmă, atunci când am discutat despre provocările cu care se confruntă Nepal, cu siguranță există loc destul, cum a spus și colegul de la Comisie, pentru a vedea cum putem reevalua situația ținând cont de uh, ceea ce se întâmplă acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Malon pentru a conchide dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund pe scurt întrebărilor adresate. O să încep cu întrebarea domnului Guerrero. Subiectul acesta privind traficul de copii a fost o problemă în ultimii ani în Nepal și de aceea, în răspunsul umanitar, doar de acesta pot să vorbesc eu, subiectul protecției, în special pentru tineri, pentru copii, este inclus, este o parte integrală a eforturilor noastre. La întrebarea doamnei Hoibuch și domnului Neuser în legătură cu uh, taxele vamale și domnul zeller s-a referit la ele. Rapoartele din presă uh, nu corespund răspund întotdeauna realității. Da, în primele zile a existat oarecare confuzie la nivelul guvernului nepalez, pentru că într-o situație ca aceasta, cu o asemenea catastrofă naturală, apar dificultăți să uh, iei imediat deciziile corecte. Dar în ce privește impozitarea ajutoarelor, uh, răspunsul a fost uh, destul de rapid și favorabil, au fost clarificate lucrurile, pentru că eu cred că din 2008 sau chiar 2009 există un acord între Națiunile Unite și Nepal, uh, semnate de guvernul de atunci, dar care este încă în vigoare, care prevede că pentru uh, ajutoarele umanitare nu se percepe uh, impozit. Nu există taxe vamale. Națiunile Unite uh, le-au amintit guvernanților că există acest acord și din acel moment uh, nu au mai fost taxate vamal aceste ajutoare internaționale. O altă întrebare care uh, a fost adresată este legată de tema dacă Nepalul poate să folosească această catastrofă și ca pe o oportunitate. Nepalul este o țară care a fost subdezvoltată în zonele rurale și înainte de acest cutremur, iar aceste zone rurale acum sunt cele mai puternic afectate Trebuie să vedem dacă guvernul nepalez va eh, putea demonstra voința de a eh, face un plan de acțiune prioritar și pentru dezvoltarea acestor regiuni rurale, care să nu beneficieze doar de asistență umanitară, ci eh, în care să se creeze și o bază pentru o dezvoltare durabilă a acestor regiuni, inclusiv reducerea riscului de uh, catastrofe naturale uh, trebuie să fie avut în vedere și această latură preventivă. Și Domnul Neuser a mai uh, adresat o întrebare în legătură cu un articol dintr-un ziar despre modul în care sunt folosiți acești bani. Eu uh, pot să vă spun că uh, acești bani nu trec printr-un fond al premierului. Uh, a existat din acest punct de vedere de asemenea un moment de confuzie dar asistența acordată de către Comisia uh, Europeană este distribuită de către partenerii noștri, organizații internaționale, ONG-uri internaționale uh, și în felul acesta asistența ajunge direct la oameni. Inclusiv uh, banii nu trec printr-un fond al premierului. și nu există o coordonare a acestor bani de către guvern. Euh, Încă un comentariu, dacă îmi permiteți, domnule președinte, în ceea ce privește ceea ce a spus domnul Țeler, că nu putem mânca bani. Ceea ce este important pentru a ține pasul cu politica umanitară a Uniunii Europene este să găsim și să aplicăm uh, modalitatea de sprijin cea mai adecvată în context. Și într-un context ca cel din Nepal, vedem că o mare parte din țară, um, unde piețele funcționează încă, este mult mai eficient să oferim ajutoare în bani beneficiarului în loc să încercăm să uh, ducem ajutare în diverse obiecte. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Deva. Eu nu vreau neapărat să fac asta, doamnă. Ați răspuns foarte competent și eficient în uh, raportul față de ceea ce se întâmplă în Nepal, dar noi aici recunoaștem declarația ONU din 2005 în ceea ce privește responsabilitatea de a proteja. Responsabilitatea de a proteja înseamnă că dacă îți dai seama că o țară sau un guvern nu își poate proteja cetățenii la nivelul cerut, atunci este răspunderea noastră să consolidăm instituțiile de guvernament astfel încât să le ajutăm să-și protejeze proprii cetățeni. Nepalezii au petrecut trei ani încercând să scrie o Constituție, care încă nu e terminată. Au crize de electricitate, deci nu e nevoie să fii super inteligent ca să îți dai seama că guvernul respectiv nu este suficient de competent cât să-și protejeze cetățenii și ca atare nu putem fi pasivi. Trebuie să folosim ONU ca soluție pentru a fi co partenerii în acest proces pentru că vorbim despre banii contribuabilului european și nu putem să-i aruncăm pe geam. Și de aceea vă solicit acum, de fapt chiar vă solicit insistent, ca Comisia să-și schimbe abordarea de la una pasivă la una proactivă. Și aș vrea să ne spuneți cum ați devenit copartener ai guvernului nepalez în cadrul acestei crize. Mulțumesc, domnule Deva. Îi dau cuvântul doamnei Malo pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc mult pentru întrebare, domnule Deva. Cred că tocmai asta este scopul, este problema esențială. Într-un fel este relativ ușor pentru mine să răspund, pentru că pot răspunde pe partea de ajutor umanitar. Și cred că răspunsul ține de guvern și problema guvernului trebuie să fie tratată cu soluții pe termen lung. Pe partea de uh, răspuns umanitar, cred că este foarte important să insistăm în continuare ca responsabilitatea primară de a avea grijă de nevoile umanitare ale unei populații ține de guvern și sprijinul uh, internațional vine ca ultimă instanță. în Nepal poate n-ar fi fost nevoie de ajutoare umanitare dacă s-ar fi rezolvat uh, problemele structurale înainte. Eu aș vrea să văd și care sunt părerile SAE și DEFCO uh, în ceea ce privește această propunere de schimbare de abordare, pentru că, din punctul meu de vedere, vizează mai mult pe ei decât pe noi. Thank you. Uh, maybe Mulțumesc. Aș vrea să adaug că am evaluat uh, trei solicitări de sprijin bugetar. Sunt legate de plățile făcute săptămâna trecută. Și după cum știți, criteriile de eligibilitate sunt legate de transparența bugetară, uh, progres și gestionarea fondurilor publice precum și durabilitatea macroeconomică. Gestionarea finanțelor publice în Nepal este esențială dar, uh, și este la cote foarte scăzută, dar recunoaștem că au făcut progrese și sunt dispuși să combată corupția, ceea ce nu se întâmpla până acum. Și în uh, cadrul uh, uh, programului 2007-2013 am finanțat împreună cu Banca Mondială uh, și cu Banca de Dezvoltare Asiatică două programe pentru gestionarea de finanțe publice și aceste programe au demarat. Banca Mondială este activă în acest sector, la fel și Banca de Dezvoltare Asiatică. Uh, au ajutat în dezvoltarea la nivel local. E o cale lungă de parcurs, dar vom fi foarte atenți la acest subiect, vă pot asigura. Mulțumesc! Mulțumesc! O să ne oprim aici în ceea ce privește acest subiect și vom trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, sectorul privat și dezvoltarea. Raportor este colegul nostru, domnul Deva, și o să-i dau imediat cuvântul astfel încât să ne poată vorbi despre acest subiect. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Görens, prieten și coleg, că mi-a dat voie să vorbesc înainte și să iau locul pentru că trebuie să plec înapoi în Anglia pentru a vedea dacă putem obține o victorie sau nu, ceea ce pare din ce în ce mai dificil în alegerile de mâine. Deși nu există o definiție acceptată a PPP-urilor, Acestea pot fi uh, definite ca niște aranjamente cu mai mulți actori între instituții publice, um, uh, organizații civile și uh, parteneri privați care încearcă să obțină rezultate publice. Acest raport nu este al meu. Trebuie să fie al nostru. Pentru că ceea ce facem aici este să transferăm să modificăm modul în care transferăm donațiile către grupurile care într-adevăr au bani și de, pentru asta avem nevoie de acordul tuturor grupurilor politice parteneriatele public-private în uh, aceste țări se concentrează pe energie, infra infrastructură, telecomunicații, pe când în agricultură, apă, educație, tehnologii verzi, cercetare, inovație, sănătate și drepturi de proprietate, aceste domenii încă nu au uh, fost atinse de PPP-uri. Și tocmai din acest motiv, Trebuie să ne uităm foarte clar la modul în care ne facem uh, treaba și cum strângem banii. Și este din ce în ce mai evident că rămânem fără bani și că sumele de care este nevoie pentru ca țările în curs de dezvoltare și țările sărace să ajungă la un anumit standard, inclusiv uh, țările din Sahara Africană, este prea mare pentru contribuabilul nostru. Deci, haideți să stabilim niște uh, principii cheie, pentru că acestea sunt esențiale pentru a ne angaja cu țările partenere și cu sectorul privat. Acestea sunt statul de drept, bună protecția Uh, drepturilor de proprietate și drepturilor uh, comerciale, independența justiției, un cadru um, de reglementare eficient și un cadru care să permită dezvoltarea sectorului economic, uh, gestionarea finanțelor publice, o capacitate de absorbție mare, instituții publice puternice, drepturile omului, durabilitatea mediului, design ecologic, și multe altele. Și dacă putem să le incorporăm pe toate în acordurile de parteneriat cu partenerii noștri de dezvoltare și putem să facem rost de fonduri din PPP-uri, atunci uh, vom fi rezolvat una din cele mai mari probleme cu care ne confruntăm noi în generația noastră și generația viitoare. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni așteaptă un nivel înalt de standarde de viață uh, din ce în ce mai multe țări. Estimările recente arată că cheltuielile globale necesare sunt de 2400 ă, miliarde de euro. Deci tot bugetul nostru de dezvoltare al UE nu reprezintă nici măcar 80 de miliarde. Nu vorbesc aici și eu vorbesc aici de o sumă de sute de ori mai mare. Deci asta nu se va întâmpla dacă facem în continuare ceea ce am făcut până acum. E o sumă minusculă, irelevantă. Putem să ne facem bagajele și să nu ne mai gândim la asta. Pentru că aveam nevoie de 2,4 bilioane. Nu, nu, nu, trilioane. Have a room trilioane și de aceea trebuie să revizuim modul în care găsim aceste fonduri, dacă vrem într-adevăr să îmbunătățim situația în țările partenere. Și de aceea am încercat să fac acest raport, că nu rezolvă toate problemele, dar sper că așa cum am estimat, 5 miliarde de oameni care vor uh, veni uh, pe piața consumatorilor până în 2030. Cererea de apă, mâncare, energie e prognozată să crească cu 50, 40 și respectiv 30%. Și este nevoie, deci, de ofertă. Acum ne batem în Marea Mediterană și stabilitatea pe Mediterană înseamnă să aducem oamenii care își riscă viața pe țărmurile noastre. De ce? Sunt dispuși să-și riște viața știind că se pot înneca. Dacă nu acționăm acum, problemele din Mediterană vor părea minuscule atunci când sute de milioane de oameni vor dori să vină să locuiască în Europa. Pentru că nu au suficientă mâncare. Sau nu au suficientă apă. Și putem ajunge la punctul ăsta. Dar ar fi de dorit să nu o facem, pentru că atunci este pragul războiului și istoria a demonstrat acest lucru ciclic. Putem face ceva acum, pentru că acum avem resursele necesare. Sectorul nostru privat trebuie să facă parte din eforturile noastre de dezvoltare. Dar acest sector privat nu poate fi lacom și egoist. Nu poate să lucreze doar pentru sine. Trebuie să lucreze pentru o lume dezvoltată durabil, acolo unde politicile de mediu sunt esențiale unde chiar și designul uh, ecologic, uh, pentru că eu sunt președintele Consiliului de Design Ecologic în China. Am fost la ei și le-am explicat cum să fac acest lucru în 2004 și a funcționat. Au înțeles despre ce am vorbit și au, invent, au invitat inventatori europeni care să-i ajute. Dar acum trebuie să uh, facem un parteneriat între cele mai inteligente minți, cele mai bune procese uh, guvernamentale, cele mai uh, mari spirite antreprenoriale, să putem avea un parteneriat cu ce avem noi mai bun și ce avem noi mai bun este sectorul antreprenorial și inovator. Statele și instituțiile din țările terțe, primind fonduri nu doar din uh, partea sectorului public, ci și din partea sectorului privat, uh, pentru că acum nu mai este suficient să avem uh, responsabilitatea socială a corporației. Știți cum uh, vin corporațiile și zic, a, am făcut o școală în Africa și, o, ce minunat sunt. Dar nu trebuie să mai fie așa. Trebuie ca aceste corporații să fie și parteneri de dezvoltare. Și aceasta este o tentativă de a implica uh, toți acționarii care au acțiuni la companiile europene să le ceară să gândească în același mod în care gândim noi în această comisie atunci când vorbim despre dezvoltare. Și asta este promisiunea unui sprijin. Mulțumesc. Și coleg Deva. Mulțumim colegului Deva. Eh, Madame Gimnez. Doamna Jimenez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Deva pentru tot ceea ce a făcut pentru a redacta acest proiect de raport pe care o să încerc să-l îmbunătățesc cu amendamentele și propunerile mele, discutând sigur cu domnul raportor. Fără îndoială, uh, acest domeniu este un factor de dezvoltare pentru că generează locuri de muncă, bogăție și cunoaștere companiile nu-și urmăresc întotdeauna doar propriile interese. Uneori generează și creează bunuri comune și oferă indivizilor și societății aceste bunuri de locuri de muncă, ceea ce înseamnă că aceste companii oferă demnitate persoanelor, pentru că munca permite uh, celor care lucrează să fie demni pentru țările în dezvoltare este esențial, așa cum a și recunoscut comunitatea internațională, să existe un sector pri- privat. trebuie să fim atenți la mult mai multe lucruri, nu doar la drepturile umane, ci și la bunurile, la bun, bunăstarea socială. Sectorul privat este foarte criticat pentru că nu respectă demnitatea persoanei și drepturile omului. Poate că este așa în multe caze, da, cazuri, dar oare putem uh, generaliza? Trebuie să vedem care este sarcina noastră până la urmă. Din punctul meu de vedere, noi suntem aici pentru a încerca să orientăm mai bine sectorul privat, mai just pentru persoane. Este necesar necesar să identificăm acea cale care permite sectorului privat să promoveze um, valorile reale și demnitatea umană ca motor al dezvoltării socioeconomice. Lucru care a fost recunoscut la Bursan, la forul la nivel înalt, în dezbaterile de la Rio, în agenda post-2015, se spune că trebuie să existe o implicare cheie a sectorului privat pentru a implementa obiectivele post-2015. Am citit textul dumneavoastră sau textul nostru, domnule Deva, cum ați spus dumneavoastră cu amabilitate și cred că încercați să creați un mediu favorabil pentru ca inițiativele private să devină prioritare în dezvoltarea comunităților locale. Am câteva comentarii. Considerentul a, unde vorbiți despre IMM-uri ca motor de dezvoltare, mi se pare foarte important, la fel și considerentul I, care se referă la un subiect pe care poate mulți dintre membrii comisiei nu-l cunosc foarte bine, pentru că este complicat, ce, numai acest blending, această combinare între subvențiile UE și uh, credite și finanțare privată sau chiar publică. Blendingul este un proces foarte pozitiv și, așa cum s-a spus uh, în raportul pe care îl discutăm, trebuie să îmbunătățim multe lucruri, transparența, vizibilitatea, durabilitatea, însă fără el nu cred că putem duce la bun sfârșit proiecte energii getice în orașe, în sate, unde băncile consideră că nu este rentabil să investească. La fel, paragraful 8 este important, unde se vorbește despre participarea femeilor la femei. Dacă femeile ar participa la forța de muncă, ar crește venitul per capita în, în nordul Africii cu 23%, de exemplu, se spune aici. Punctul 9 este esențial și este unul dintre cele mai valoroase din raport pentru că vă referiți la potențialul contribuției sectorului privat pentru o dezvoltare durabilă. Cred că este foarte important să vorbim despre durabilitate și responsabilitate, pentru că dacă nu există o ordonare, o monitorizare, o responsabilizare a companiilor, tot ceea ce se face până la urmă e inutil. E ca și cum ai uh, spune în deșert, iată, haide să facem ceva aici, dar fără să existe continuitate. Prin urmare, dacă am face așa, nu am rezolvat nimic. Trebuie să vedem ce vor face companiile, uh, ce bogății vor genera pe lângă banii care pot fi folosiți ca asistență tehnică, sigur, pentru a forma persoanele și uh, pentru a da de lucru țărilor. Acestea sunt niște amendamente uh, destul de țintite, aș zice eu. Aș vrea de asemenea, în încheiere, să mă refer la IMM-uri pe care le menționați aici. Uh, instrumentul trebuie să garanteze că IMM-urile sunt implicate în parteneriate multilaterale și să nu uităm că proiectul trebuie să fie să includă valori, valori cu care noi suntem de acord în Comisia noastră de dezvoltare și în încheiere deci, da sectorului privat, pentru că acesta reprezintă libertatea și demnitatea persoanei pe care o să le sprijin întotdeauna ca valori. Sunt membra Comisiei pentru uh, Libertăți Civile și tocmai am văzut raportul agenției MOAS, care se ocupă de salvarea vieților în Mediterana, și am văzut că 1000 de imigranți au murit în mare încercând să ajungă în Europa. Trebuie întotdeauna să folosim uh, instrumentele, uh, să ajutăm uh, încă de la sursa, de la țara de origine. E foarte important ca să se știe că facem eforturi aici și cum putem implica mai mult sectorul privat. Mulțumesc! Mie al puneți. Mulțumesc, doamna Bario. Doriți să interveniți? Doamna Besera, se scuză domnul președinte, vreți să interveniți? Vreți să interveniți? Da, mulțumesc. Eu aș vrea să subliniez un important pe lângă cele spuse de doamna Tereza Jimenez. Vreau să vă salut și să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în acest raport și pentru accentul pe care l-ați pus cu privire la funcționarea sectorului privat. Dumneavoastră ne-ați spus că responsabilitatea socială corporativă este utilă, dar nu este suficientă. Este necesar însă să devină obligatorie. Deci nu este suficientă, dar este ceva care trebuie să facă parte din uh, elementele esențiale am votat rezoluția privind uh, uh, situația din Bangladesh și exista un punct acolo unde se vorbea despre acest lucru și, din păcate, mulți deputați au părut să consideră că nu este necesar ca acest element să fie obligatoriu, pe când eu cred că responsabilitatea socială corporativă trebuie să fie obligatorie. Nu e suficientă, dar trebuie să fie obligatorie și cred că e rolul nostru să cerem uh, îndeplinirea unor condiții uh, esențiale atunci când lucrăm cu întreprinderi, cu companii. Și cred că Comisia noastră de dezvoltare trebuie să facă eforturi coordonare, de coordonare cu principalii stakeholders, nu doar cu reprezentanții societății civile și ONG-urilor, ci și cu companiile și asta într-un mod integrat. Nu suntem, nu avem rolul de a fi arbitri între bun și răi. Suntem aici pentru a forma echipe care să funcționeze în mod integrat și care să ducă lucrurile mai departe uh, în eforturile noastre ca Parlamentul European. Finanțarea pentru dezvoltare primește un, uh, o atenție deosebită anul acesta. Suntem în anul european al dezvoltării până la urmă și este important ca vocea Comisiei de Dezvoltare să fie auzită și în acest uh, sens trebuie să avem o voce mai puternică, dar trebuie să fim și puternici, uniți. Asta este esențial și cred că sunteți de acord cu mine. Trebuie să încercăm să mergem puțin mai departe, să cerem mai mult, adică să lăsăm deoparte clișeele, prejudecățile și să uh, Ehm, înțelegem de ce suntem aici, ce rol avem, care, cine sunt beneficiarii ajutorului nostru. Merci, madame. Je donne la parole à notre collègue Lutz. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Lutz. Thank you very much, President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest document este un subiect foarte important. Apreciez munca pe care ați desfășurat-o. Înainte de toate, pot fi de acord cu ideea că sectorul privat joacă un rol important în cooperarea pentru dezvoltare, creează locuri de muncă, contribuie la bunăstare, stimulează economia. Raportul este foarte binevenit iar uh, apreciez faptul că domnul Deva uh, insistă asupra rolului pe care sectorul privat îl poate juca și pentru stimularea atragerii femeilor în lumea afacerilor. De asemenea, Apreciez uh, faptul că este menționată cooperarea între sectorul public și privat, uh, dar și în colaborare cu societatea civilă. Trebuie să insistăm asupra acestui lucru. Ar fi câteva aspecte de adăugat uh, și poate că le vei menționa în amendamente trebuie să existe obiectivul reducerii uh, sărăciei uh, atunci când se implică sectorul privat, pentru că există o obligativitate socială, dar trebuie să existe și niște reguli care să fie respectate în acest sens este crucial să se introducă ideea unei munci decente uh, care să fie oferite unor locuri de muncă decente. IMM-urile trebuie să respecte standardele Organizației Mondiale a Muncii. Din acest punct de vedere uh, trebuie să uh, ne coroborăm regulile. De asemenea, ă, problemele legate de evaziune ă, fiscală trebuie să fie menționate trebuie să existe o asumare a responsabilității și o plată corectă a impozitelor. De asemenea, ă, trebuie să existe o coerență a politicilor în acest domeniu inclusiv uh, din perspectiva um, codului muncii și a drepturilor omului. Deci, uh, așa cum a spus și colegul de la PPE, sunt câteva aspecte care urmează să fie introduse în raport și aștept cu interes colaborarea noastră. Um, mă interesează și comentariile altor colegi pentru a avea o dezbatere cât mai rotnică. Mulțumesc foarte mult. Președintele. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Hautala. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu există niciun dubiu că rolul sectorului privat în dezvoltare eh, trebuie să crească. Și eh, tocmai de aceea tratăm acest subiect foarte important. Dar noțiunea de sector privat este foarte vastă. Trebuie să definim foarte clar ceea ce avem în vedere când vorbim despre sectorul privat și dezvoltare. Și uh, eu susțin într-o oarecare măsură spusele colegului Liț, cadrul pe care domnul Deva încearcă să-l contureze în raportul său trebuie să prevadă și uh, reguli uh, și standarde globale în ce privește drepturile omului, uh, codul muncii, dreptul femeilor la un loc de muncă. Doresc să mulțumesc domnului Deva pentru că pune accent pe implicarea oamenilor în raportul său pentru că sunt foarte importanți. Și aș dori să mă refer și la un raport pe care l-am votat astăzi, în cursul dimineții, raportul domnului Hayes, în care de asemenea erau tratate aspecte ale parteneriatului public-privat. Există câteva foarte bune formulări pe care putem să le preluăm și în acest raport um, în ce privește, de pildă, uh, cadrul legislativ care să permită un asemenea parteneriat public-privat. Vreau să precizez că aceste parteneriate ă, trebuie să permită crearea și serviciilor publice în favoarea cetățenilor, dar există și alte aspecte care au fost menționate de domnul Liț. Problemele de uh, impozitare, problemele fiscale, de asemenea, trebuie să fie menționate în raport. Cum pot fi consolidate sistemele fiscale din țările în curs de dezvoltare, astfel încât să poată să profite uh, mai mult de investițiile străine directe în țările lor. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului Deva pentru că a insistat asupra rolului femeilor. Cred că uh, ar trebui să mai adăugăm poate câteva modalități care să permită o mai bună implicare a femeilor în acest domeniu. este menționat faptul că 2,5 miliarde de persoane de pe planetă nu au acces la resurse. Um, aș vrea să menționăm acest aspect nu doar în considerente, pentru că trebuie să uh, menționăm și situația acestor oameni săraci care nu au, nu au conturi bancare, nu au acces la credite și uh, știți că regina țărilor de jos uh, și-a dedicat eforturile uh, pentru ca femeile să fie promovate și să aibă acces la serviciile financiare. Ne putem inspira din demersurile domniei sale, dar există și un semn de întrebare în legătură cu acest proiect de raport se spune aici că Direcția Generală Enterprise ar putea să furnizeze câteva modele despre modul în care IMM-urile din țările în curs de dezvoltare pot fi uh, implicate. Nu știu dacă Direcția Generală Enterprise uh, chiar uh, are reușite în acest domeniu. Rămân uh, sceptică din acest punct de vedere. Educația a fost de asemenea menționată și pregătirea profesională. Companiile private ar putea să ajute la educația, profes- formarea profesională în țările în curs de dezvoltare. Există companii străine care au nevoie de mână de lucru specializată și ar putea să se angajeze în furnizarea și de cursuri de pregătire. Deci, eu din acest punct de vedere voi propune câteva amendamente. Am uh, luat notă și de punctele de vedere ale instituțiilor de finanțare uh, vis-a-vis -vis de uh, activitatea dumneavoastră, dar dincolo de Banca Europeană de Investiții nu sunt menționate rolurile cruciale ale altor instituții de finanțare a dezvoltării și cred că ă, și ele pot să contribuie la crearea de locuri de muncă și de dezvoltare durabilă prin creditele pe care le pot acorda în țările în curs de dezvoltare. Există și un capitol care ă, îmi creează unele semne de întrebare angajarea uh, sectorului uh, întreprinderilor în menținerea, uh, stimularea unei dezvoltări durabile și atragerea și tinerilor în aceste demersuri. Oare în ce privește resursele public-private pentru asistență medicală, ar putea să fie propuse în acest context? Dar pentru la un final, cred că structura raportului este poate uh, complicată și ar trebui să fie concentrat mai mult documentul, pentru că uh, uneori este greu să uh, mai vezi care sunt ideile principale. Mulțumesc, doamnă Hautala. Îi dau cuvântul domnului Gărențe. Da, nu știam că doamna Bezera dorește să intervine, dar observația pe care a făcut-o foarte pertinentă, nu am niciun fel de observații critice. Îi mulțumesc și îl rog pe colegul Deva să țină seamă de observațiile făcute de doamna Bezera. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție foarte succintă și îi dau cuvântul colegului Știer. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, tentat să reacționez ca și Charles, uh, pentru că Tereza a explicat foarte bine care este poziția PPE-ului. Da, uh, poate că totuși aș avea de adăugat două, trei lucruri în legătură cu ceea ce s-a spus Înainte de toate, doresc să mulțumesc colegului nostru Nerșdeva pentru efortul depus și să îl asigur că îl vom susține. Este o abordare echilibrată, binevenită și uh, este momentul să se producă o schimbare de paradigmă când uh, vorbim despre uh, noua abordare vis-a-vis -vis inclusiv de evaziunea fiscală, de utilizarea resurselor domestice de atragere a sectorului privat, care poate contribui mai substanțial la dezvoltare. 90% din țările în curs de dezvoltare sunt create de către sectorul privat. Cred că acest lucru trebuie să-l avem în vedere permanent. Dar uh, pentru a avea o intervenție succintă, această uh, responsabilitate corporatistă a fost menționată uh, în repetate rânduri, responsabilitatea socială a întreprinderilor. Da, atunci când vorbim despre finanțarea pentru dezvoltare, s-a găsit o foarte bună soluție de compromis. Nu cred că trebuie să reinventăm roata. Dar Uh, există deja uh, niște formule care au fost acceptate de către grupurile politice. A mai fost o chestiune în care sunt uh, menționate Digi Defco și Digi Enterprise, cum pot ele să colaboreze. Eu îl susțin pe raportor Comisia uh, nu trebuie să se uh, teamă de uh, această schimbare de paradigmă. De ce să nu existe o colaborare între DigiDevco și Digi Enterprise? Poate fi un experiment care să nu creeze niciun fel de probleme. Și un element care mai este subliniat aici și care se bucură de susținerea uh, unanimă este problema de bună guvernanță, de creare a unor instituții eficiente. Acest lucru este crucial pentru sectorul privat Trebuie să uh, avem uh, garanția că sectorul privat uh, va contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acest lucru reiese oricum din raport, dar doream la rândul meu să insist asupra acestui aspect pentru că îl consider a fi foarte important. Mulțumesc, domnului Știr. Dau cuvântul acum comisiei. Domnul Carinen, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Stimați eurodeputați, Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Deva, pentru activitatea pe care ați desfășurat-o, pentru acest uh, proiect de raport excelent, care vine la timp nu doar pentru că uh, are sugestii foarte importante pe care Comisia uh, poate să le valorifice, dar noi uh, pregătim acum conferința care va avea loc în, la sfârșitul verii privind finanțarea dezvoltării, reuniunile care sunt prevăzute în toamnă pentru acest subiect și sectorul privat se va afla în centrul atenției. Ne bucură să constatăm că raportul este pozitiv um, pe marginea propunerii Comisiei că este susținută ideea ca sectorul privat să devină un partener cheie într-o dezvoltare inclusivă și durabilă. Recent Comisia a publicat o comunicare pentru uh, rolul mai important care trebuie să fie conferit sectorului privat, iar uh, proiectul de raport este util și pentru noi pentru a vedea cum trebuie să procedăm în implementarea acestei comunicări. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte în legătură cu uh, structura raportului portind cu uh, susținerea uh, sectorului privat în țările în curs de dezvoltare. Este vorba despre eforturile care trebuie să fie depuse pentru crearea unui mediu prietenos uh, pentru lumea afacerilor. Noi știm foarte bine care este apelul Parlamentului din acest punct de vedere în ce privește colaborarea inclusiv între serviciile Comisiei. Dar există și Comisia, Direcția Generală GROW, și aceste discuții uh, au loc tocmai când directorii generali s-au uh, întâlnit cu o lună în urmă pentru a vorbi despre aceste colaborări. Sigur că este o bună ocazie pentru noi să învățăm uh, din bunele practici uh, Uh, ale reciproce. Pentru că în felul acesta putem uh, să dezvoltăm o politică și instrumente mai coerente. Deci uh, ținem seama și de invitația de a colabora cu statele membre, inclusiv pentru a atrage mai mult în acest domeniu și femeile și Uh, apreciez intervenția doamnei Hautala din acest punct de vedere al incluziunii femeilor. Iar în ce privește sectorul privat și rolul uh, pentru realizarea dezvoltării durabile, apreciem și uh, apelul de a a valorifica instrumentele noastre eh, mai coerent, inclusiv prin atragerea IMM-urilor în aceste parteneriate, este un obiectiv foarte important. Colaborăm eh, în cadrul Comisiei cu Direcția Generală Growth, eh, DigiTrade, DigiDevco pentru a, a avea o diplomație europeană mai coerentă în domeniul economic. Da, sigur, și dialogul la nivelul sectorului privat trebuie să fie mai coerent pe plan local, regional și național. Dar insist în primul rând asupra unui dialog local în uh, statele partenere, pentru că ar fi de mare ajutor pentru delegațiile noastre acolo unde dorim să încurajăm dialogul public-privat și să susținem, bineînțeles, uh, acele modele care există deja, care s-au dovedit a fi funcționale și pe care să le aplicăm și regiunile în care ele încă nu există. Organizăm uh, forumuri de afaceri, Uh, alte manifestări la care participă companiile europene care participă la aceste discuții. Un alt element uh, este legat de uh, implicarea sectorului privat. Suntem bucuroși să constatăm că acele principii pe care le-am subliniat în comunicările noastre sunt salutate de către autorul proiectului de raport, iar în uh, plus față de comunicările, uh, comunicarea pe care a făcut-o Comisia, putem spune că există un angajament european și din partea statelor membre uh, care să susțină această colaborare cu sectorul privat în politica de dezvoltare globală. Asta cred că uh, va duce la o mai mare eficiență, la un uh, bun impact, la o coordonare uh, între actorii implicați în aceste obiective de dezvoltare. Iar diferențierea între diversele sectoare ale activității private este importantă pentru că sectorul privat are diverse dimensiuni, are, îmbracă diverse forme. Trebuie să ținem seama de acest lucru eh, când ne referim la sectorul privat și merită să menționăm că aceste principii în clipa de față uh, sunt promovate și în diverse foruri internaționale. OCDE-ul încearcă să elaboreze asemenea linii directoare. Comisia încearcă să se implice în aceste discuții, așa cum am făcut-o și până acum, pentru că a existat un consens în Europa vis-a-vis -vis de principiile și criteriile care urmează să fie aplicate în cadrul acestor discuții internaționale. Iar în ce privește pașii care trebuie să fie întreprinși eh, pentru ca sectorul privat să devină un partener durabil, trebuie să existe platforme sectoriale ehm, pentru că trebuie să depășim, de fapt, lipsa de încredere între parteneri este foarte important să existe un dialog, dar uh, sigur că uh, și dialogul cu comunitatea afacerilor trebuie să fie unul sectorial. Există în domeniul siguranței alimentare, în domeniul construcțiilor, în alte domenii ale economiei asemenea dialoguri, dar trebuie să creăm și alte platforme, de pildă, în ce privește dezvoltarea verde da, ă, sigur că nu trebuie să ă, duplicăm într-un fel ă, eforturile existente deja. Deci, Comisia vă asigur că este dispusă să colaboreze cu sectorul privat și își dorește crearea unor parteneriate reale. Salutăm din acest punct de vedere proiectul de raport și suntem dispuși să continuăm dialogul cu Parlamentul European și dacă va fi nevoie să organizăm și alte tipuri de discuții specializate dacă le veți considera necesare. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc Comisiei. Îi dau cuvântul acum raportorului nostru pentru a încheia această dezbatere. Domnule președinte, sunt încântat de contribuțiile pe care toți colegii le-au făcut. Pentru că, de fapt, în felul acesta, acest raport este consolidat. Au fost făcute propuneri de un climat favorabil pentru sectorul privat. Da, este un domeniu cheie. Cele mai sărace uh, țări din uh, lume sunt cele care se confruntă cu cele mai multe reglementări. E nevoie câteodată de un an întreg și de aproximativ 600 de pași diferiți pentru a-ți deschide un cont bancar în Burkina, Burkina Faso. Și 2,5 miliarde de oameni din lume nu au un cont bancar, nu au o idee despre uh, cum uh, ar putea să obțină un uh, credit. Iar dacă mă gândesc la cele mai sărace țări, în unele este nevoie de trei ani pentru a înregistra Uh, o companie privată cu răspundere limitată. Cum uh, se poate aici ajunge la uh, un progres? În Marea Britanie eu pot să înregistrez o, o societate cu răspundere limitată în 15 secunde pe internet anumite țări europene, ă, totuși în anumite țări e nevoie de șase luni. Dar ă, ce e o ciudățenie acolo unde există o suprareglementare, inclusiv în Europa, avem de a face cu țările ă, cele mai sărace din membrele Uniunii Europene. Aceasta este situația și sunt foarte e, e, mulțumit că e, doamna Gimnes a vorbit despre această problemă, a vorbit despre transparență, despre vizibilitate. Mulți colegi au vorbit despre nevoia de uh, a crea durabilitate. Doamna Besara a vorbit despre responsabilitatea uh, corporatistă. Da? Da, și domnul Ster ne-a amintit uh, că uh, există prevederi și în raportul domnului uh, Preda există poate prevederi. Trebuie să vedem ceea ce din acest punct de vedere s-a elaborat deja. Am avut un schimb de vedere remarcabil și în legătură cu locurile de muncă decente și sunt recunoscător că domnul Eh, s-a referit la acest lucru. Bineînțeles că nu putem atunci când dorim ca oamenii să își depășească stadiul de sărăcie, să eh, nu beneficieze de locuri de muncă eh, decente. Deci, o muncă decentă, un salariu decent, și iarăși problema evaziunii fiscale. Știți că doamna Jolie avea un raport care spunea că 800 de miliarde de euro vin din țările în curs de dezvoltare prin bani negri. Trebuie să punem punct acestui uh, fenomen. Trebuie ca banii să rămână în țările respective și atunci banii pot fi folosiți pentru dezvoltare. De ce permitem ca un președinte sau o familie prezidențială să-și uh, trimită banii în conturi din bănci uh, europene? Mie mi se pare incredibil. Uh, accept punctele foarte puternice și observațiile foarte puternice făcute. Sper că n-am uitat pe nimeni. Și acum vreau să vă spun altceva. Vreau să amendez propriul raport. În urmă cu două săptămâni, China The World Bank lends 30 a înființat o nouă bancă. Banca Mondială împrumută 30 de miliarde de euro anual, BEI uh, împrumută 80 de miliarde anual și China a înființat o bancă asiatică pentru infrastructură unde în mod surprinzător și Marea Britanie este acționar, care, o, care are o bază de capital de 100 de miliarde și poate împrumuta un bilion de dolari pe an. Vă imaginați ce va face acest bilion de dolari pentru creșterea Chinei, pentru economia Chinei, pentru că o să construiască căi navigabile în Turkmenistan și așa mai departe și toate profiturile ajung în China. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, într-un mod megaloman, mi-am uh, amendat propriul uh, raport, solicitând un fond de uh, investiții european de un bilion de euro, care va uh, da un șut, un impuls uh, economiei europene. Uh, pentru că dacă poți, dacă ai acest bilion, poți împrumuta de 10 ori mai mult în conformitate cu regulamentul Bruxelles 2. Deci asta înseamnă că vom putea uh, acorda împrumuturi uh, substanțiale pentru a ajuta companiile europene să creeze infrastructură în Africa, în Asia, chiar la concurență cu China și vom crea locuri de muncă și creștere în Europa. Vom da o mână de ajutor sectorului industrial și ar fi un parteneriat între sectorul public și sectorul privat în țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Merci, Deva. Uh, mulțumesc, domnule Deva. Vă reamintesc că termenul limită pentru Depunerea amendamentelor este 22, 22 mai 2015 la prânz și vom vota raportul pe 21 septembrie. S-a închis deci dezbaterea la punctul 15 de pe ordinea de zi și trecem acum la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi, punctul 14, criza Ebola. Lecțiile pe termen lung și modalitatea de consolidare a sistemelor de sănătate în țările în curs de dezvoltare pentru prevenirea crizelor viitoare. Acest punct se referă la o prezentare din partea domnului Görens în ceea ce privește proiectul său de raport Comisia DEVE a fost foarte atentă la această criză, organiza schimb, schimburi de opinii cu reprezentanții țărilor atinse de acest flagel și am discutat și cu ONG-urile active în regiune. Și a, uh, acum i-aș da cuvântul domnului Gerens pentru a ne spune câte ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia la ultima reuniune a comisiei noastre să discutăm despre problematica Ebola în uh, sensul descris de dumneavoastră și v-am uh, spus câteva observații care între timp uh, au ajuns în cadrul unei propuneri de rezoluții care nu este din păcate disponibilă decât în versiunea în franceză și îmi asum responsabilitatea pentru că n-am putut să-mi termin um, treaba la timp. Vă rog deci să mă scuzați pentru această întârziere. Asta implică poate uh, o întârziere în data depunerii amendamentelor, dar până atunci o să vă spun câte ceva despre dispozițiile care vor intra în acest uh, proiect de rezoluție, de fapt în această propunere de rezoluție. Uh, în primul rând, diagnosticarea acestei epidemii. Am avut ocazia să constatăm că cele trei țări lovite de Ebola sunt printre cele mai sărace trei țări din lume. Uh, școlarizarea este foarte proastă, speranța de viață este foarte mică și uh, cota săracilor este foarte mare, este, depășește 80% din uh, populație. Comunitatea internațională a reacționat destul de lent, chiar prea lent, S-a evocat uh, rolul uh, jucat de OMS și am spus că nu putem uh, uh, să reproșăm că a păcătuit prin uh, rapiditatea cu care a reacționat. Din, din păcate, lucrurile au început să se miște de-abia în septembrie, când toată comunitatea internațională care a văzut uh, evoluția alarmantă a uh, maladiei și-a dat seama că uh, Uh, dacă nu se face nimic, rezultatele aveau să fie catastrofale. Deci, uh, întâi s-a constatat lentoarea uh, reacției care a stat la originea dimensiunilor acestei crize. O mobiliz mobilizarea la scară globală a început în septembrie, prea târziu, dar cu toate acestea trebuie să salutăm eforturile tuturor celor care au intervenit în această criză până acum, începând cu uh, ajutoarele, cu uh, asociațiile internaționale uh, de caritate, printre care menționez Cru uh, Crucea Roșie și Maison Sans Frontier. Toți actorii care s-au mobilizat au contribuit la limitarea pagubelor un pic. Între timp, două țări se confruntă cu o situație destul de îngrijorătoare în continuare. Una dintre ele, Liberia, n-a mai avut uh, cazuri noi de contaminare de ceva timp. E foarte bine, deci ăsta este obiectivul uh, vizat pe termen scurt, de a ajunge la zero cazuri noi. Asta este extrem de important pentru a întrerupe lanțul de transmisie Riscul rămâne cu toate acestea să se uh, creeze în continuare noi uh, focare de infecție. Economiile acestor trei țări uh, sunt la pământ, la fel ca și sistemul de sănătate în majoritatea regiunilor în această, aceste țări, deci este vorba și de un efort de reconstrucție care trebuie făcut. Deci, în fața acestor uh, probleme am încercat să formulez un uh, răspuns, inspirându-mă și dintr-o discuție pe care am avut-o la ultima noastră reuniune aici la Bruxelles. Primele articole pe care le-am uh, introdus țin de disponibilitatea de a um, consolida sistemele de sănătate din aceste trei țări. Există lipsuri structurale în acest domeniu și aceasta este o invitație către Comisie să vadă în ce măsură programarea oprită în urmă cu un an este în continuare suficient de relevantă. Aștept cu mare interes observațiile comisiei din acest punct de vedere. Anumite proiecte n-au putut fi realizate, deci uh, problema se pune să știm dacă între timp creditele angajate sunt suficiente pentru perioada de programare și în ce măsură această programare ar trebui să fie revizuită. Este o întrebare adresată Comisiei. Bineînțeles, trebuie să reflectăm și la capacitatea acestor uh, state pe termen lung de a stăpâni o asemenea problemă. Aș spune mai întâi că capacitatea nu e zero, pentru că au fost nevoite să facă față uh, la mai mult de 20.000 de cazuri de persoane contaminate cu virusul Ebola și nici nu îndrăznesc să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat în Europa dacă am fi avut atât de multe cazuri și în ce măsură spitalele noastre nu ar fi fost depășite de evenimente. Este un pariu, nu știu dacă l-am uh, fi câștigat, dar poate fi mai bine să ne asigurăm că nu ajungem în această situație. Deci nu putem să fim aroganți față de aceste țări, ci mai degrabă trebuie să avem o modestie. Uh, forma de frontul de luptă împotriva Ebola și uh, frontul de luptă împotriva contaminării americanilor și europenilor uh, a avut loc în Sierra Leone, Guinea și Liberia. Deci ceea ce am făcut în țările alea am făcut și pentru cetățenii noștri. Și cred că e important să ne reamintim aceste lucruri atunci când căutăm uh, argumente pentru a justifica fondurile pe care uh, le investim în dezvoltare. Trebuie să spunem cetățenilor, asta am făcut uh, pentru că până la urmă vorbim de sume foarte mici prin comparație cu uh, restul cheltuielilor publice. Și ne-am asigurat că starea noastră de sănătate și prevenirea bolilor uh, au avut loc și în aceste trei uh, țări. În ceea ce privește reacția comunității internaționale, vreau să mă refer la două puncte. Uh, Odată uh, răspunsul economic, pentru că economia am spus că este la pământ. Aceste trei țări au organizat o conferință internațională pentru a vedea cum pot să redemareze procesul economic pentru a-l uh, readuce cel puțin la nivelul obișnuit. Pentru că dacă economiile nu-și revin, atunci uh, nu mai există fiscalitate, iar programele finanțate din uh, bani publici, dacă acest, acești bani uh, publici lipsesc în continuare, nu pot fi continuate nici pe viitor. Deci aici așteptăm un răspuns din partea comunității internaționale și, în cele din urmă, cred că este foarte important să spunem că această criză este uh, Uh, dezvăluie foarte clar lacunele care există nu doar în Liberia, în Guinea și în Sierra Leone, ci și în țările în curs de dezvoltare în general. Deci uh, dezvăluie lacunele pe care le avem atunci când vorbim despre reacția la epidemii. Epidemii care riscă să devină pandemii. Și cred că comunitatea internațională nu prea e cine știe ce echipată uh, Uh, și nu are strategiile necesare pentru a reacționa. Și un ultim punct, există probleme de principiu care sunt uh, de asemenea dezvoluite de această criză și mă gândesc în special la accesul la medicamente. Uh, motorul pentru dezvoltare și cercetare în domeniul medicamentelor nu Uh, are aceleași profituri. Deci motorul este piața și industria farmaceutică vrea să facă profit. Putem să ne gândim doar la aceste aspecte atunci când uh, Uh, ne gândim la următoarele medicamente care vor fi uh, dezvoltate sau și elementul uh, politic are un cuvânt de spus. Eu continui să cred că nu doar piața poate reglementa aceste aspecte și tocmai de aceea cred că trebuie să ne gândim la un mod în care am putea încadra acest, această cercetare. Asta nu înseamnă uh, eu, ca liberal, nu vreau uh, să uh, trec industria farmaceutică sub controlul statului, dar uh, ar trebui să vedem, să ne gândim că piața și opinia publică au obligația să definească împreună prioritățile. Iar oamenii politici trebuie să se asigure că uh, accesul la medicamente și la uh, îngrijiri medicale universale nu este doar o iluzie. Cred că ar merge prea departe să dezvolt prea mult această idee în cadrul raportului, dar trebuie să ne gândim la acest uh, lucru, să vedem cum am putea să rezolvăm această problemă împreună cu uh, Comisia Sanco, cu DG Sanco. Dar cred că în raportul meu nu e cazul să intru în prea multe detalii. Uh, cam acesta au fost elementele esențiale ale raportului și invoc totuși uh, împrejură, uh, circunstanțe atenuante pentru că regiunea unde locuiesc până și ploaia este o distracție și pentru că a plouat foarte mult m-am distrat nevoie mare. Uh, în ultima vreme. Și de aceea n-am putut să răspund în timp util la sugestiile transmise și de dumneavoastră și de colaboratorii mei, cărora le mulțumesc uh, foarte mult. Astea ar fi circumstanțele atenuante pe care le invoc. Dar această problemă va rămâne pe ordinea de zi și în lunile următoare și sunt convins că nu o să terminăm treaba până la finalul anului. Și chiar dacă terminăm înainte de finalul anului, cred că um, supervizarea nu se va termina de tot și tocmai de aceea sugerez să stăm cu ochii, uh, cu un ochi critic asupra uh, evoluției situației și uh, să-l ajutăm și pe coordonatorul european uh, în lupta împotriva Ebola. Mulțumesc! Mulțumesc, dragă colega. O să-i dau cuvântul domnului Neuser. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și lui Charles, raportorul nostru, pentru munca foarte bună, chiar dacă äh, am primit documentul cam târziu este vorba despre consolidarea sistemului de asistență medicală și de uh, accesul la asistență medicală. Uh, doar așa putem să-i ajutăm pe uh, oamenii din țările care nu dispun de un sistem suficient de bine dezvoltat în acest domeniu. Nu e vorba doar de cele trei țări, dar uh, ele se află acum în uh, centrul atenției noastre. Este vorba de 23 de medici asistente medicale pentru 10.000 de pacienți. Acesta este raportul pe care Organizația Mondială a Sănătății l-a uh, realizat în Liberia 3, în uh, Sierra Leone uh, două persoane și în Liberia o persoană care este uh, pregătită din punct de vedere medical pentru 10.000 de pacienți. Deci, uh, personalul uh, cu pregătire medicală ori nu există, ori este foarte slab retribuit. Așa cum a spus și Charles, uh, trebuie să se investească în domeniul sănătății, trebuie să se afle acest deziderat în centrul preocupărilor Uniunii Europene. Din păcate, însă, în ce privește Fondul European de Dezvoltare pentru Liberia, pentru uh, Sierra Leone, nu prevede asemenea mijloace financiare. Cred că trebuie să rediscutăm uh, din acest punct de vedere prevederile pentru uh, o revizuire la jumătate de perioadă. Este nevoie de uh, o uh, finanțare corespunzătoare, dar și de o reformare a administrației în aceste țări, pentru că administrația trebuie să poată să uh, strângă informații, să distribuie informații, să plătească personalul medical corespunzător, iar banii pe care îi furnizăm noi trebuie să ajungă uh, la acest personal specializat. Domenii ca, de pildă, um, sistemul de apă potabilă uh, și de apă menajeră necesită o asanare pentru că um, altfel uh, asemenea maladii cum este Ebola pot să prolifereze. Este clar că ă, multe din persoanele care au supraviețuit acestei maladii rămân cu tare ă, pe viață, probleme cu vederea, probleme cu ficatul. Deci, ă, de asemenea, este posibil ca o infecție care nu se manifestă în primele luni să poată după aceea să contamineze pe alții. Deci, nu doar industria farmaceutică ar trebui să fie cea care să decidă ce proiecte de cercetare trebuie să fie promovate. A dispune de un vaccin este cu siguranță bine, dar asta nu presupune neapărat și că aduce cu sine un sistem de asistență medicală funcțional și nu este eh, de asemenea sigur că eh, un vaccin care eh, este testat acum pe pacienții îmbolnăviți ar putea să aibă efect și peste ani, pentru că și virusul suferă mutații în legătură cu vaccinarea. Oamenii trebuie de asemenea să fie informați, inclusiv în legătură cu riscurile de efecte secundare. Uh, au uh, existat și uh, zvonuri la nivelul populației că sunt în școli copiii supuși riscului de infectare numai pentru ca după aceea industria farmaceutică să-și testeze vaccinul elaborat. Deci este nevoie de o informare corectă și cred că trebuie să se colaboreze cu oficialitățile acestor state la cel mai înalt nivel pentru ca ă, banii să fie valorificați corect, este nevoie de o colaborare intensă cu partenerii locali, pentru că ă, ei pot să creeze o mai mare acceptanță la fața locului, dar și o mai mare transparență. Subiectul cred că ne va mai preocupa uh, multă vreme. Sunt interesate rezultatele misiunii care la finele acestui an uh, se va uh, deplasa la fața locului pentru a colecta informații. Mulțumesc domnului Noizer. Îi dau cuvântul doamnei Hoibuch. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc să mulțumesc lui Charles Gerens pentru acest raport. Este un raport deosebit de important, este un subiect care mă urmărește de când sunt membra acestui Parlament. De altfel, eu sunt nou venit în Parlament, dar încă din prima săptămână a trebuit să mă ocup de acest subiect. Mă bucur că cele patru elemente esențiale, o reacție mai rapidă la crize, o investiție în sistemul de sănătate, cercetare și dezvoltare de medicamente sunt menționate în raport. Există, de asemenea, câteva idei pe care aș dori să le evoc reacția rapidă a stârnit și în Germania o dezbatere și a fost propus uh, un plan în șase puncte. a existat un for de consilieri internaționali din rândul personalului medical pe lângă secretarul general al Națiunilor Unite, un fel de căști albe care să reacționeze. Așa ceva nu a existat în cazul Ebola personal internațional care să fie pregătit să intervină. Poate că am putea să introducem în raport o asemenea sugestie. Investirea în sisteme de sănătate. Sigur că îl susțin pe Charles Gurens și pe Norbert Neusser din acest punct de vedere, în ce privește mobilitatea studenților, uh, cred că studenții din aceste țări ar trebui să aibă posibilitatea să uh, dispună de o perioadă de pregătire și în sectoarele de specialitate din Europa pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și ar putea să fie o ofertă suplimentară pentru uh, viitorul personal eh, medical. În ce privește cercetarea și dezvoltarea de eh, medicamente, și aici sunt de acord cu Charles Goerens, eh, nu doar profitul trebuie să stimuleze dezvoltarea medicamentelor. Nu știu cine își mai amintește de gripa porcină din Europa din 2009. Au apărut a apărut uh, vaccin foarte repede pe piață pentru că afacerea s-a dovedit a fi deosebit de profitabilă. E, uh, acest lucru nu ar fi fost la fel de profitabil pentru Ebola și de aceea poate că nici vaccinul nu a fost uh, dezvoltat atât de repede. Trebuie să vedem cui îi acordăm bani pentru dezvoltarea și cercetarea în domeniul farmaceutic. Deci aici este nevoie poate să mai acționăm. Iar în ce privește economiile acestor țări care ar trebui să se dezvolte, să avem în vedere și agricultura, pentru că numărul persoanelor care sunt ocupate în mediul rural, în agricultură, este foarte uh, mare și uh, dreptul oamenilor la um, o alimentație sănătoasă trebuie să fie garantat. Cred că vom primi un uh, document foarte bun, vom colabora, vom uh, înainta amendamente și îi mulțumesc încă de pe acum pentru efortul făcut de Charles Gărânț în această tematică referitoare la Ebola. Îi dau cuvântul domnului Știere. Uh, mulțumim, domnule președinte, mulțumim colegului Charles goerens pentru acest raport și pentru tot ce a făcut cu privire la acest dosar așa de important. Câteva observații din partea mea. Este unul una dintre cele mai importante le lecții pe care le-am învățat cu epidemia de Ebola a fost problemele care există cu guvernanța globală, pe trei niveluri, la nivel global, internațional, nivel european și, sigur, cel din uh, cele mai afectate trei state din Africa de vest. Aspectul internațional a fost deja abordat și se regăsește și în raport. Este vorba despre răspunsul inadecvat oferit în special de OMS și trebuie evident să se cere o reformă și o revizuire a modului în care evoluează lucrurile, pentru că lucrurile nu pot lăsate să meargă înainte așa cum sunt acum. La nivel european, faptul că și Comisia la momentul respectiv spunea că există o problemă legată de alocarea imediată a fondurilor de urgență, răspunsul statelor membre a fost unul întârziat. Lucru care a fost modificat apoi, după modificarea comisarului de către Consiliu în calitate de coordonator. De asta doar după vacanța de vară ceea ce ne spune ceva cu privire la modul în care ne desfășurăm noi activitatea aici. Și mai există un alt element care probabil trebuie să fie subliniat și anume că la început n-am avut un răspuns coordonat la nivel european și am urmat o logică din trecut în care uh, țările europene aveau grijă de fostele lor colonii. Franța se ocupa de Guinea, Liberia datorită relațiile dintre comunitatea afroamericană era îngrijită de Statele Unite, Marea Britanie aș avea și a țările ei. Nu așa trebuie să funcționeze lucrurile. Sigur că putem avea o diviziune a muncii, dar dacă um, reacționăm așa, întrebarea este uh, ce mai înseamnă Uniunea Europeană. Principala problemă a guvernării este legată de eficiența instituțională. Nu o să repet ce am mai spus deja cu privire la resursele care au fost alocate pentru infrastructura, care oricum nici nu exista. Însă, probabil, ar fi o idee bună să cerem țărilor în dezvoltare în general și celor trei țări afectate în special, să prezintă un calendar cu privire la modul în care intenționează să-și evolueze, să-și dezvolte bugetul. Știu că lucrul ăsta nu se poate întâmpla peste noapte. Dar măcar să vedem un calendar care să ne arate cum să se gândesc să aloce banii în mod eficient. Trebuie să ne gândim și la uh, problemele care țin de educație, de exemplu, după această epidemie. În final, cred că ideea planului Marshall se regăsește în propunere și are strânsă legătură cu chestiunea guvernanței. Niciun plan Marshall nu va funcționa dacă nu avem uh, capacitatea instituțională în țări. Deci lucrurile ar trebui să evolueze în paralel. Acestea sunt deocamdată observațiile mele și mulțumim lui Charles pentru acest raport așa de bun. Mulțumim domnului Stir. Doamna Bester are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Görens, nu doar pentru un text care este complet, pentru că prezintă o imagine integrată asupra situației, există critici la răspunsul instituțional, se menționează importanța de a dezvolta sistemul sanitar în țările afectate și de asemenea și accesul la medicamente. Și aș vrea să mulțumesc domnului Goren și pentru modul în care a elaborat acest raport. Poate vi se pare un aspect mai puțin important, dar eu cred că modul în care a încadrat subiectul în acest raport este foarte important, pentru că criza Ebola, pe lângă faptul că este o criză umanitară, sanitară, de întindere mondială, din multe puncte de vedere, este o situație din care trebuie să tragem învățăminte pe termen lung. Și e important să avem lucru, acest lucru în titlul raportului. Mi-ar plăcea să evidențiez câteva aspecte care, după părerea mea, ar completa uh, încadrarea acestei realități făcute de domnul Görens, printre care faptul că nu trebuie să um, lăsăm deoparte în mod expres importanța um, acordată combaterii stigmatizării. Acest lucru există. Țările afectate știu foarte bine uh, că sunt afectați mai ales cei mai vulnerabili, copiii și uh, fetele și femeile, într-un număr chiar mai mare. Știți că întoarcerea la școală în Sierra Leone uh, nu a inclus fetele și tinerele însărcinate, lucru de luat în considerare. Pe de altă parte, președintele Sierra Leone pare să fie deschis în ceea ce privește apărarea drepturilor și egalităților femeilor, de exemplu în cadrul programului Impact al Națiunilor Unite pentru Femei există această inițiativă Impact și cred că merită să luăm în considerare pentru că această mișcare care s-a produs în acest triunghi cu cele trei țări afectate în mod semnificativ ne face să fim responsabili cu privire la măsurile pe care le luăm pentru a îndrepta lucrurile în direcția corectă și pentru a le corecta pe cele care nu merg bine. E important deci să avem în vedere stigmatizarea pentru că afectează cei afectați de boală și cei care uh, au trebuit să îngrijească sau îi îngrijesc pe aceștia. Și mai există și alte aspecte care mi se pare că trebuie să fie subliniate și care au fost menționate foarte bine de colegul nostru și anume vaccinarea. Există o evoluție accelerată în acest sens și ăsta este un motiv de a ne întreba cum stau lucrurile în ceea ce privește accesul la medicamente. Există un brevet în curs de derulare acum. Ne aflăm într-o situație foarte interesantă și, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la întreruperea imunizării altor boli. OMC deja a demarat noile orientări pentru programul de imunizare în Africa, în contextul Ebola. Întreruperea imunizării din cauza crizei este o problemă și evident că va avea un impact asupra populației, va crește numărul persoanelor vulnerabile și afectate și că este important să avem în vedere și acest lucru. Și în final, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în acest calendar pe care îl avem pentru acest raport, sunt de acord cu domnul Stir, e foarte important să avem în vedere concluziile misiunii din toamnă va fi un element suplimentar extrem de important. Sunt informații care trebuie să fie obținute în mod direct pentru a avea date cât mai actualizate posibile în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să dau și mie cuvântul pentru a interveni pe acest subiect. Vreau și eu să o felicit pe colegul nostru Gorenț pentru uh, raportul acesta, foarte bun referitor la criza Ebola. Sunt de acord cu ideile pe care le-ați propus în raport și mai ales necesitatea de a investi, în primul rând, în domeniul infrastructurilor medicale în țările afectate. E esențial ca infrastructurile să fie create pentru a putea răspunde viitoarelor crize, chiar dacă trebuie să se lucreze în paralel și pe cercetare. Prioritatea însă trebuie alocată, trebuie dată infrastructurilor medicale. Sunt pentru crearea unei echipe europene de acțiune rapidă pentru a răspunde crizei sanitare. Uniunea are expertiză în acest domeniu și trebuie să o folosească. Mi se pare de asemenea că trebuie să subliniem în raportul nostru importanța formării personalului medical în țările afectate. Aproape 500 de medici și infirmiere au decedat pe durata acestei crize, trebuie să știm. Deci există o mare nevoie de profesioniști în domeniul medical care să fie bine formați. Un lucru care trebuie subliniat, după părerea mea. De asemenea, important este să menționăm nevoia de a consolida educația și informarea populației locale, astfel încât uh, în viitor să știm ce metode să se folosim în cazul unei posibile crize. Este o activitate importantă și rolul femeilor în acest context este unul central. Aș vrea să-i mulțumesc colegii Tereza pentru avizul redactat în numele Comisiei FEM pe acest subiect și care sublinează acest aspect. Cam asta, dragi prieteni, ar fi aspectele care mi s-au părut mie importante și încă o dată mulțumesc, Char. Je vais enfin maintenant donner la parole à la Dau acum cuvântul comisiei. Domnul Seidel, 5 minute. 5 minute pentru intervenție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Filip Mon, reprezint uh, ECO și o să spun câteva cuvinte, după care dau cuvântul colegul meu, doctorul Seidel, reprezentantul serviciilor DEFCO. În cadrul comisiei salutăm raportul domnului Görens care conține o serie de aspecte foarte importante și menționează câteva chestiuni problematice care sunt uh, dacă sunt abordate la timp, ne vor ajuta la ECO să îmbunătățim capacitatea de a răspunde genului acesta de crize pe viitor. Vă putem confirma în momentul de față o veste relativ bună pe care domnul Gorenzi ne-a prezentat-o de altfel. Numărul de cazuri e redus semnificativ, un număr redus în Guinea și în Sierra Leone mai continuă să există și sprijinăm organizațiile implicate direct și guvernele pentru a reduce acest număr la zero. De asemenea, vreau să vă spun că deja am înțeles problema stigmatului a, care este pus asupra supraviețuitorilor și asupra celor care au îngrijit a, și fondurile ECO sunt dirijate înspre rezolvarea acestei probleme. În ceea ce privește faza de redresare, știți că în martie am avut o conferință la Bruxelles unde s-a menționat acest lucru. În aprilie a avut loc o întâlnire în Washington unde țările în cauză au subliniat, au prezentat planurile de redresare și uh, se prevede și un summit sau o reuniune a donatorilor în iulie, probabil la New York, sub auspiciile ONU, cu scopul de a colecta fonduri pentru procesul acesta de redresare. În ceea ce privește unele dintre chestiunile care au fost menționate aici, noi, la ECO și în comisie, tragem propriile concluzii și sunt sigur că vom ajunge la câteva concluzii comune. De asemenea, rămâne să abordăm unele dintre acestea din perspectiva răspunsului. Walter cu mine am participat astăzi la o întâlnire unde am discutat posibilitatea de a îmbunătăți supravegherea regiunii Africii de Vest și um, să creăm un fel de centru de control al bolilor, CDC, în Africa. Comisia a fost invitată de Consiliu să se gândească la posibilitatea de a trimite acolo echipe medicale europene mai rapid pentru a răspunde situațiilor de genul acesta. Și în încheiere dați-mi voie să vă spun că vom avea împreună cu uh, alții, vom exercita presiunea asupra OMS în ceea ce privește reforma pe care au promis-o în cadrul întâlnirii din ianuarie și vom participa și în exercițiul Secretariatului General pentru a revizui sănătatea globală și răspunsurile în cazul de în situații de urgență. Vom continua să colaborăm cu Parlamentul și cu domnul Görens pe o serie de chestiuni care au fost menționate în raportul său. Mulțumesc! Mulțumesc, Filip, pentru aceste detalii și acum câteva aspecte suplimentare din partea noastră. După cum știți, există un număr mare de lecții pe care le-am învățat în urma acestei crize Ebola, uh, lecții care ne pot ajuta pe noi toți, statele membre, sistemul ONU, Comisia, cu privire la diferitele aspecte ale acțiunii noastre. Există două elemente care pot să reiasă din discuții și din acest raport. În primul rând, ar trebui să fim puțin mai precauți când criticăm OMS-ul din două motive. În primul rând, OMS nu este o agenție de implementare, ci o agenție tehnică ce oferă consiliere, uh, dar nu și asistență de urgență. Nu sunt construiți în acest scop. Probabil, deci, există așteptări nerealiste din partea față de aceștia în ceea ce privește posibilitatea de acțiune OMS Există mulți experți în aceste boli virale care în martie și în aprilie au spus că probabil aceasta este o epidemie ca orice alte epidemii care s-au produs de-a lungul timpului în R de Congo și cu toți au fost luați prin surprindere și mulți dintre experți ne-au spus că orice țară în dezvoltare confruntare cu astfel de epidemie Uh, o scapă de sub control, chiar și în cazul celor care funcționează mai bine decât cele trei țări. Uh, prin urmare, au fost multe ghinioane care s-au suprapus într-o perioadă scurtă de timp și uh, trebuie într-adevăr să învățăm din aceste lecții și să încurajăm decizii importante. Multe dintre acestea sunt decizii cu care uh, Uh, suntem de acord într-adevăr, aceste lucruri au fost incluse în exercițiul de uh, învățare și suntem de acord. Și din partea comisiei nu pot face decât să transmit cererea de revizuire a calendarului pentru cele trei țări? Sunt țări care au trecut printr-o situație dificilă, au parcurs acest proces detaliat de revizuire și au conchis să nu redeschidă lucrurile lucru care se va face mai degrabă în cazul revizuirii la jumătatea intervalului anul viitor. Având vedere ora înaintată, mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Am luat notă de chestiunile care sunt cuprinse în raport, de intervențiile din sală, lucru care vor uh, avea impact și asupra activității noastre. Merci, merci beaucoup la Alors, je... Mulțumim Comisiei dau din nou cuvântul raportorului pentru a trage concluziile, dar 5 minute, vă rog. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător uh, colegilor care au intervenit, domnului Neuser, care a intrat în multe detalii. Mulțumesc pentru asta. A insistat inclusiv asupra dificultății care eh, sunt uh, care decurg din efortul de a crea un uh, vaccin, pentru că este posibil ca uh, odată el creat acest vaccin să nu mai fie adecvat datorită virusului care de asemenea poate fi mutant. Deci, trebuie să existe o colaborare în domeniul cercetării farmaceutice. Sigur că și acest lucru trebuie să-l avem în vedere în răspunsul nostru pe termen lung. Bineînțeles că nu este o problemă izolată, cum a spus pe drept cuvânt și doamna Besera, Trebuie să avem o abordare integrată față de criza Ebola și toți suntem de aceeași părere. Doamna Hoibuch, ați făcut multe propuneri pertinente, inclusiv în ce privește sectorul economic, pentru că, din păcate, osatura economiei a acestor trei țări este una foarte șubredă. Planul Marshall este un termen care este foarte uzitat. Nu are nimic original, dar eu uh, împărtășesc interpretarea pe care i-a conferit-o domnul Stier – trebuie să ajuți cu fonduri țările care sunt capabile să valorifice aceste fonduri, nu trebuie să irosim banii, dar este cel mai important ca aceste țări să se străduiască ele însele să obțină o dezvoltare în folosul populației locale. Deci trebuie să se îmbunătățească condițiile de viață ale uh, localnicilor. Trebuie investit în cercetare, în educație, în asistență medicală, în formare profesională și trebuie să ne gândim de asemenea uh, cum putem să deplasăm un număr cât mai mare de personal medical și paramedical uh, la fața locului. Uh, sigur că putem crea din rândul localnicilor uh, personal medical, putem acorda burse de studiu și de asemenea, ă, putem să ă, deplasăm personal medical în aceste țări pentru o anumită ă, perioadă de timp. Deci, din fondul nostru pentru dezvoltare, putem ajuta formarea profesională a localnicilor, dar în niciun caz nu cu scopul pentru ca ei după aceea să rămână în Europa. Deci, Uh, trebuie să creăm garanții pentru ca cei care se pregătesc profesional la noi în țară să se întoarcă la ei în țară. Din acest punct de vedere, poate să ne gândim la un sistem de acordare de avizelor. Mulțumesc și Comisiei și mă voi referi la observațiile făcute de reprezentantul de DEFCO. Spuneați că nu trebuie să organ- criticăm prea mult Organizația Mondială a Sănătății, aveți dreptate, dar chiar și OMS-ul a recunoscut că nu a reacționat suficient de rapid vis-a-vis -vis de criza Ebola. Iar uh, informațiile și uh, din partea Organizației Mondiale a Sănătății sunt esența în uh, ce privește reacția pe plan internațional. Deci uh, există o responsabilitate comună, avem obligația de a obține rezultate și cred că și Uniunea Europeană trebuie să reacționeze. Dar eh, știți că și eh, Rusia știe să eh, reacționeze în asemenea probleme, are ambiții din acest punct de vedere dar și Organizația Mondială a Sănătății trebuie să reacționeze. Spuneți că statele membre sunt, de fapt, și membre ale Organizației Mondiale a Sănătății. Așa este. Noi avem obligații în baza tratatului de la Lisabona dar uh, OMS-ul este de fapt un co-coordinator al demersurilor în acest domeniu și trebuie să uh, existe o exigență față de toate componentele ale comunității internaționale, pentru că din martie 2014 poate că uh, am fi putut face ceva mai mult pentru că uh, uh, s-a vorbit despre milioane de uh, persoane infectate și de multe mii de decese. Deci, noi am fi putut, dacă reacționam încă în 2014, să limităm pagubele și numărul victimelor. Deci eh, trebuie să eh, devenim capabili să reacționăm, dar sigur că multe probleme necesită o clarificare, necesită un răspuns și pe termen lung criza aceasta, așa cum eh, o spun și în document, este o criză sistemică pe plan local, regional, național, pe planul guvernanței internaționale. Deci eh, trebuie să eh, reanalizăm lucrurile pe plan internațional și noi, eh, în calitate de membri ai Comisiei DV, trebuie să ne gândim la cea mai bună metodă de a uni aceste eforturi. Și trebuie să dezvoltăm și o cultură a riscului suntem exigenți vis-a-vis -vis de industria farmaceutică și poate că, sigur, nu trebuie să acuzăm în primul rând Organizația Mondială a Sănătății că a încurajat dezvoltarea unui vaccin. Deci, dacă nu s-a realizat, nu trebuie să acuzăm că a încercat să facă acest lucru, pentru că și noi uh, avem responsabilități. După cum a spus un coleg francez, nu ă, supleanții noștri trebuie să ne încurajeze să ă, ne vaccinăm împotriva ă, gripei. Deci, noi avem o responsabilitate politică pe care ne-am asumat-o și trebuie să existe uh, garanția că uh, sunt uh, afectate mijloacele financiare necesare și să încercăm chiar să facem ceva în plus. Trebuie să uh, analizăm și rezultatele eforturilor făcute. Iar pentru evaluarea pe care o vom face în raportul acesta, criteriile, termenii de referințe trebuie să fie stabiliți înainte de a lansa acest raport. Asta țineam foarte mult să vă spun. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce uh, ați spus, pentru contribuțiile dumneavoastră în acest demers. Mulțumesc și interpretării și uh, cred că am abuzat puțin de timpul interpreților. Președintele, mulțumesc, Gărenț. Și eu doresc să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru această dezbatere. Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor expiră pe 27 mai la prânz. Raportul domnului Gărenț va fi votat pe 13 iulie. Acestea sunt informațiile pe care doream să vi le ofer. Mâine la ora 9 ne reluăm activitatea în sala PHS 5001. Deci, ne mulțumesc și eu interpreților. O seară plăcută!